Sorry, we, we should start. The problem is that Monica Holmeyer, who is the rapporteur. Vă rog să mă scuzați, vom începe. Doamna Holmeier, însă, raportarea pentru primul punct încă n-a venit, dar dacă cineva are numărul ei de telefon, poate putem să o sunăm. Dacă nu, ar trebui să schimbăm ordinea de zi, dar totuși ar fi bine să ne ținem de ea încă din prima zi. Thank you very much. Da, mulțumesc, mulțumim asistenților, urez bun venit tuturor și Monica, care iată tocmai că vine, pentru că e raportoare pe primul punct. Da, mult, bine ați venit cu toții după vacanța de vară, ne reîntâlnim și începem prima reuniune din toamnă. Da, are toată lumea ordinea de zi, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, se consideră ca fiind adoptată. Da, văd că nu e nicio obiecție. Da, nu există comunicări ale președintelui. Avem două procese verbale de la două întâlniri. Aveți în dosar de la întâlnirea din uh, ianuarie și din uh, aprilie. Și dacă nimeni are nimic de obiectat, uh, până la sfârșitul reuniunii de astăzi, uh, procesele verbale vor fi considerate ca fiind adoptate. Și acum uh, aș spune că putem să începem cu punctul numărul 4, și anume cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Raportoare este doamna Holmeier, care tocmai uh, își caută în geantă după hârtie și, și le aranjează. Uh, noi discutăm acum amendamentele la proiectul uh, de raport pentru cadrul financiar multianual, CFM, și dacă Monica e gata, cu dragă inimă dau cuvântul. Și apoi, după aceea, sigur, vor avea cuvântul toți membrii care vor dori să intervină. Dar, în primul rând, doamna Holmeier, Monica, dacă poți să ne faci un rezumat. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă, și îmi face plăcere să uh, pot să iau cuvântul. Mă scuzați, însă, în primul rând, că am întârziat puțin. Acum uh, doresc să discutăm poziția noastră în legătură cu cadrul financiar multianual pentru anii 2014-2020. Încă de la început aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră, inclusiv președintele a fost implicat în acest proces. Tuturor le mulțumesc, am uh, avut uh, diverse reuniuni. pe parcursul cărora eu mi-am prezentat poziția. Și apoi mi-am dat seama că fondul pentru azil și migrație a fost simplificat în ce privește structura. La fel sau lucrurile și uh, pentru fondul privitor la securitatea internă și la fel și prevederile generale pentru control și raportare. Prevederi noi. În al doilea rând, mi-am exprimat criticile în legătură cu posibilitatea de a respecta toate condițiile în perspectiva sau în lumina fondurilor alocate. Nu știu dacă acestea vor fi suficiente. Am mai discutat de asemenea faptul că există și noi misiuni, noi sarcini la nivel european cu sistemul PNR, cu infracționalitatea pe internet și așa mai departe. Uh, Uh, de asemenea noi aspecte ale politicii de azil uh, și migrație și structurile financiare uh, nu mai sunt suficiente. Colegii au depus 16 amendamente și aș dori să mulțumesc tuturor pentru sugestiile foarte constructive pe care le-au făcut. Am încercat deja să discut compromisurile împreună cu colegii Însă ă, încă mai e nevoie de discuții. În principal e vorba de a avea suficientă finanțare și de a veni și cu o valoare adăugată europeană. Există și probleme legate de spațiul de securitate și drepturile omului și justiție și apoi Doamna Victrom și doamna Thompson s-au referit la probleme legate de uh, drepturile și cetățenia Uniunii Europene și aici uh, încercăm să ajungem la un compromis. De asemenea, doamna Ghiom și doamna Gânț au uh, făcut adăugiri în legătură cu Fondul pentru Azil și Migrație. Bun, acum sigur că am încercat să fac propuneri care să se bucure de aprobarea majorității. În următoarele zile voi discuta și cu alți colegi uh, în comisie pe data de 20 uh, vom avea discuția și uh, m-aș opri aici pentru că nu cred că e cazul să prezint din nou întregul conținut al documentului în comparație cu alte rapoarte în care am avut sute de amendamente, aici e vorba doar de 16 și e mult mai uh, ușor de rezolvat asemenea situație. Și vă mulțumesc. Doamna Gânț, mulțumesc uh, pentru acest rezumat. Iată, dar într-adevăr e un număr rezonabil de amendamente. Uh, doamna Keller are cuvântul, care este una din raportorii din umbră. Mulțumesc. Uh, da, de dragul dezbaterii, în primul doresc să mulțumesc doamnei Holmeier și m-a bucurat să văd că și alți colegi uh, au pus accentul pe încercarea de a avea întotdeauna o valoare adăugată în, în programele naționale uh, cu banii pe care îi cheltuim. Și de asemenea subliniez și vă reamintesc problema evaluării, care e crucială pentru a lua decizii informate. Vom vota de asemenea astăzi uh, acest, acest aspect în bugetul pe 2013, dar trebuie să ne gândim întotdeauna că fără o evaluare corespunzătoare a programelor existente e foarte dificil să uh, tragem lecțiile ce se impun pentru viitor. Doamna Gânț, mulțumesc. Eu sunt raportarea din partea socialiștilor. Vreau și eu în această calitate să mulțumesc doamnei raportare pentru activitatea uh, domniei sale. Pe de o parte, da, e un număr rezonabil de amendamente, dar pe de, par- pe de altă parte, uh, întreg, uh, întreg dosarul uh, CFM este unul foarte sensibil, pentru că sunt probleme cu suma globală pentru viitorul cadru financiar multianual, dar uh, noi încercăm să găsim un echilibru de fiecare dată și amendamentele noastre, amendamentele pe care le-am depus noi, se referă întrucâtva la acest echilibru și modul în care putem să-l găsim în cadrul bugetului nostru și uh, la modul în care vedem noi uh, și suntem de acord cu noua structură poate iar ar putea aduce mai multă simplificare, fiabilitate și continuitate, aspecte foarte importante ca toate organizațiile civile care colucrează cu instituțiile europene să uh, știe ce se va întâmpla, să știe precis ce se va întâmpla de acum peste câțiva ani. E foarte importantă predictibilitatea. Uh, Eh, și să vedem foarte clar care sunt obiectivele, asigurându-ne că aceste obiective vor fi eh, acoperite pe durata întregului cadru financiar multianual, chiar dacă noi nu putem influența toate detaliile. Chiar dacă discuțiile vor continua în fiecare an în legătură cu bugetul. Însă amendamentele noastre spuneam că se referă la aceste chestiuni Vedem că nu există controverse însemnate și sperăm să ajungem și să, la aceste amendamente de compromis și cu, odată cu votul să trimitem un semnal clar către Comisia pentru Bugete. Acesta ar fi rezultatul pe care am dorit noi să-l vedem până la sfârșit. Domnul Brons acum dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamna Holmar, sigur că are dreptate referindu-se la acest cadru care, în ciuda uh, creșterilor, nu ține cont de misiunile din ce în ce mai însemnate în uh, zona de securitate și justiție. Doamna Holmeier menționează mai ales înființarea acestui fond pentru azil și migrație și mandatul modificat al Frontex. Sigur că prima, primul fond uh, este un adevărat devorator de bani, pentru că pur și simplu nu se mai uh, termină cu solicitanții de azil. Dacă banii nu ajung pentru aceste misiuni, putem fie să ne uităm la bani, fie să uh, examinăm misiunea. și fi mai degrabă în favoarea celei de-a doua soluții Bine, ar trebui apoi să fie un fond pentru prevenție, fără surpriză. Apoi Frontex trebuie să aibă un nou mandat, din nou, pentru a, mă rog, uh, știi exact ce se întâmplă cu migranții ilegali până când ei sunt reexpediați în țările de origine. Um, directorul executiv al Frontex uh, ne-a spus că uh, ei ar putea fi retrimiși în câteva săptămâni, dar ambele aceste fonduri trebuie extinse pe termen scurt, dar când uh, dăm un mesaj negativ uh, uh, și cei care încearcă să intre în Uniunea Europeană um, sunt returnați neîntârziat, uh, atunci și fondurile care sunt necesare se vor reduce semnificativ. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc acum, domnule Mulder. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Unul din uh, lucrurile la care nu ne-am referit uh, și e foarte dificil de calculat uh, e nivelul european. Că dacă facem mai multe la nivel european, se economisesc bani pentru statele membre, pentru că coordonarea noastră nu trebuie făcută de fiecare stat membru în parte. Dar mă întrebam că dacă la negocierile din următoarele luni, dacă cineva de la comisie sau de la secretariatul nostru ar putea să dispună de informații în legătură cu uh, economiile potențiale pentru statele membre, dacă noi vom face ceva la scară europeană, pentru că e clar că cu fondurile reduse cu care ne confruntăm, fiecare stat membru trebuie să uh, taie din bani, deci nu vom obține mai mulți bani va trebui să ne descurcăm cu sumele pe care le avem, dar trebuie să evidențiem acest lucru că și există economii pe care pot fi făcute pentru statele membre. Mulțumesc din câte știu eu, din partea comisiei este prezentă doamna Caio, poate că ne-ar putea răspunde la această întrebare sau chiar să ne dea date în legătură cu economiile care pot fi făcute. Totdeauna e o problemă importantă când se discută următorul cadru financiar multianual de ce e mai eficient să finanțăm ceva sau să fac, întreprindem acțiuni la nivel european sau la nivelul statelor membre, acolo unde nu există atâta coordonare și lucrurile sunt mai costisitoare. Acum, dacă nimeni altcineva din partea comisiei noastre nu mai dorește să ia cuvântul, ba, Monica, uh, dacă ești de acord, uh, aș spune să dăm cuvântul comisiei eventual să răspundă la întrebarea care a fost adresată și apoi din nou Monica vei avea cuvântul pentru o încheiere. Doamna Carino, din partea Comisiei, dacă are și alte comentarii sau răspunsuri, vă rog. Ah, yes, please. Oui, merci. Um, pas de réponse. Mulțumesc, nu am răspunsuri foarte clar în acest moment, însă este adevărat că obiectivul principal um, este luat în considerare în propunerea comisiei care vrea să adauge o valoare adăugată. Dar aici nu e vorba de o economie neapărat la nivelul fiecărui stat membru, ci se ține cont de asemenea și de posibilitatea de a cheltui mai bine banii în comun, pentru că există și efecte de solidaritate partea de gestiune partajată, atunci când e vorba despre aceasta, nu putem vorbi neapărat despre economii, pentru că e vorba mai mult de solidaritate decât de economie. Uh, pentru că e vorba de acțiuni care prin natura lor sunt unele naționale, deci nu sunt neapărat mai ieftine, dar ar trebui să fie de mai bună calitate pentru că sunt mai bine coordonate. În schimb, într-adevăr, există o noțiune de economie și de solidaritate în tot ceea ce se întâmplă în acea gestiune directă, cum o numim. E vorba de acțiuni care n-ar putea să fie puse în uh, aplicare dacă s-ar realiza la nivel național, pentru că e vorba de acțiuni care țin uh, de latura transnațională transnaționale, deci um, fiecare stat membru nu poate să se ocupe singur. Dacă vreți, uh, v-aș ruga să vă analizați mai mult aspectele legate de economie și um, la analiza de impact care însoțește propunerea Comisiei dar când este vorba de fondul pentru azil și migrație, ca și uh, în cazul fondului pentru siguranță interioară, noțiunea de valoare adăugată a fost bine analizată uh, în, în lumina, în vederea realizării de propuneri. Cred că acest aspect de valoare adăugată europeană este important. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! E într-adevăr întrebarea cea mai bună, care este valoarea adăugată europeană adevărată? Acum, Monica, dacă vrei să rezum discuția de până acum, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să revin asupra problemei finanțării. Cred că în ceea ce privește securitatea internă, în prima fază avem o serie de întrebări, o serie de probleme, cum ar fi uh, criminalitatea cibernetică, cooperarea și coordonarea europeană în acest domeniu sunt indispensabile când vine vorba de criminalitatea organizată și aici avem o comisie specială și în momentul în care există o coordonare între statele membre care permite să se compenseze anumite lipsuri la nivelul uh, statelor în parte. Aș putea să-i spun domnului Bronx că să nu investim ar însemna să producem niște pagube considerabile. Deci mi se pare evident că merită să investim în uh, securitatea internă, în materie de azil, de imigrație, în domeniul umanitar. Uh, este vorba de un sprijin pe care îl acordăm celor care au cea mai mare nevoie de acesta, cei care n-au putut încă să-și, cons- să construiască un sistem de azil um, real care să corespundă um, normelor europene. Trebuie să-i ajutăm să creeze acest sistem astfel încât a, să ajungem să avem la nivel european o situație de siguranță. Mulțumesc colegei mele, Franziska Keller, precum și doamnei Ghion, care um, s-au plecat în mod deosebit asupra acestei uh, chestiuni a valorii adăugate europene și dumneavoastră, domn președinte, ați menționat-o. Nu este vorba că am zice că creditele europene înlocuiesc creditele naționale, însă acestea reprezintă o adevărată valoare adăugată. Un plus pe care îl aducem. Nu înseamnă că bugetele naționale vor face economii în momentul în care aceleași acțiuni vor fi finanțate de către Uniunea Europeană. Nu e vorba de același nivel aici. Există o ierarhie a sarcinilor și acestea trebuie să-i corespundă și o bună alocare a fondurilor. Bineînțeles, există anumite sarcini prioritare care au o urgență mai mare decât altele, dar trebuie să se facă și o împărțire cât mai echitabilă cu putință. Și pentru a rezuma, doamnă președinte, sper că vom reuși cu toții să ne punem de acord și să găsim o soluție care să ne mulțumească pe toți. Mulțumesc, Monica! Votul uh, va avea, în comisie va avea loc pe 19-20 septembrie, iar în comisia de bugete votul este prevăzut pentru luna octombrie. Înseamnă că mai avem ceva timp pentru discutarea acestui subiect, uh, de asemenea și cu Comisia pentru Bugete. Următorul punct pe ordinea de zi este Eurodacul și Monica Macovei este uh, raportoare, trebuia să începem la 3.40, mai avem așadar 3, încă 10 minute până la ora prevăzută. Nu știu dacă aveți uh, ceva știri despre Monica, dacă știți că va veni sau dacă nu, poate prefera să luăm o pauză de 10 minute. Nu o văd pe Monica Mancovei în sală, cel puțin nu deocamdată. Așadar, suspendăm uh, ședința pentru 10 minute. Poate în acest timp poate să întrebe dacă Monica este pe drum, dacă vine spre noi. Se pare că nu este încă aici și vom relua la 3.40.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 Good afternoon. Dear Bună ziua. Dear colleagues, if you may take your seat. Dragi colegi, vă rog să vă reluați locurile. Bine ați venit. Vă rog să reveniți la locurile noastre și să începem din nou activitatea noastră. Tell you that. Pentru început, Se pare că toată lumea arată mai bine în această comisie după vacanța de vară voi începe prin a mă scuza pentru întârziere care a fost cauzată de o întârziere a zborului de la Madrid la Bruxelles. Îi mulțumesc uh, colegei Kinga Gomes pentru că a început ea ca președinta ședinței de după amiază și revenim după această scurtă pauză cu punctul 6, pe, punctul 5 pe ordinea pe zi și anume cel referitor la instituirea Eurodac pentru compararea uh, amprentelor digitale, versiunea reformată. Raportarea este doamna Monica Macovei. Propunerea face parte din măsurile necesare pentru instituirea sistemului comun de azil european. Este vorba de o reformare a regulamentului existent care datează din 2000 un regulament care stabilea temeiul juridic pentru instituirea Eurodac și care conținea posibilitatea ca autoritățile de aplicare a, a legii din statele membre să consulte um, datele referitoare la amprente din bazele europene în scopuri de aplicare a legii. Această propunere o modifică cea înaintată de comisie în 2000 și care a fost uh, adoptată de Parlament anterior. Avem acum așadar raportul doamnei Macovei care verifică dacă aceasta corespunde uh, cu noile prevederi uh, din Tratatul de la Lisabona. Așadar, pentru a stabili uh, bazele discuției, uh, aș sugera să auzim întâi comisia care să ne, pro- să ne prezinte propunerea modificată, după care să dăm cuvântul președinției cipriote un minut acolo, după care să o ascultăm doamna raportor, doamna Macovei. Avem la dispoziție pentru această discuție cam jumătate de oră, așadar ă, țineți cont de acest lucru. Uh, astfel încât să gestionăm timpul cât mai bine. În primul rând au cuvântul reprezentantului Comisiei, Se pare că dumneavoastră se numește Matias Öl. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că dosarul pe care îl discută această comisie în acest moment nu este unul nou, așa cum a spus dumneavoastră, are o istorie destul de lungă, începe cu 2008 și aș vrea să-mi structurez așadar prezentarea în două părți. În primul rând, aș vrea să vă fac o vedere de ansamblu referitoare la dosarul Eurodac și evoluția lui în ultimii ani și apoi să ajung la, comisia, la propunerea comisiei uh, care se află acum pe masă. În primul rând, trebuie să vă spun că Eurodac a funcționat cu succes uh, încă din 2003. Este vorba de o poveste de succes în ceea ce privește mecanismele, mecanismele de IT și pot să spun că tot a funcționat foarte bine. Însă, în 2008, pe baza de evalu- evaluării de la Dublin a Eurodac, uh, Comisia a propus uh, pentru prima oară o modificare feritoare la câmpul de aplicare al Eurodac uh, printr-un, printr-o propunere de modificarea uh, modificare a regulamentului și, de fapt, aici se clarifica faptul că statele membre vreau să extindă domeniul de aplicare al Eurodac pentru a permite accesul de către organele de impunere a um, legii. Uh, vreau să fac o referire la documentul din 2005 în care Comisia a indicat că ar fi util uh, ca acest acces să fie um, acordat uh, forțelor de aplicare a legii. În consecință, Comisia a adoptat în 2009 două propuneri. De ce două? Pentru că era vorba de um, tratatul Lisabona și um, s-a propus practic o decizie a Consiliului și un nou regulament care să um, conțină o clauză pasarelă care să facă legătura cu această decizie a Consiliului. Din din uh, păcate, această propunere s-a lovit de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și de abolirea celor doi piloni. Și Așadar, în 2010, Comisia a vrut să se asigure că pachetul uh, azil va fi încheiat până în 2012. Atunci a înaintat o a treia propunere Eurodac care nu a inclus uh, accesul de către organele de aplicare a legii. Și atunci, au început uh, negocieri în, cazul, în cadrul Consiliului și um, s-a, um, verificat faptul că statele membre ar fi uh, destul de reticente să adopte o astfel de propunere fără accesul la Eurodac de către um, organele de aplicare a um, legii și um, cu ajutorul um, președinției daneze um, am um, hotărât în cadrul comisiei să venim cu o nouă propunere care să includă și acest acces Cam acesta ar fi cadrul și uh, situația de până acum, iar acum revenind la conținutul acestei propuneri uh, pe care o examinăm în acest moment. Așa cum ați indicat, domnule președinte, acest text fuziona, fuzionează textul din 2009 și, al, uh, și cel din 2010 privind azilul, deci practic formularea s-a schimbat foarte puțin, este vorba de o fuziune a celor două propuneri. Pentru a vă ajuta, există și o, o explicație um, care subliniază în secțiunea 7 ce um, capitole, ce um, uh, articole sunt deja, au fost deja incluse în propunerea anterioară și cele care sunt complet noi. Asta ca să vă ajute să înțelegeți ce e nou și ce a fost uh, inclus și în alte propuneri. Uh, Spre deosebire de propunerea dinainte, această nouă propunere permite accesul uh, forțelor de aplicare a legii să um, aibă acces la bază de date Eurodac în scopuri de aplicare a legii, dar numai în anumite um, circumstanțe. Doamna comisar Malmström nu a subliniat uh, agenda de uh, securitate dincolo de um, um, prevederile legate de protecția datelor și de siguranța uh, celor care solicită um, azil. Așadar, de ce a propus Comisia acordarea acestui acces uh, la Eurodac? Răspunsul este simplu. Acest lucru vrea să umple o, o lipsă care există, o lacună. O să vă dau un exemplu concret. În acest moment, dacă poliția caută un criminal, pot să verifice, pot să verifice baza de date referitoare la caziere, baza proprie um, națională, pot să verifice și bazele de date ale altor state membre, pot să verifice chiar și baza de date a um, sistemului viz referitoare la um, resortisanții altor țări care au uh, făcut cereri pentru uh, vize, dar nu pot să verifice baza de date Eurodac. De aceea spun că acoperim aici o lacună. Prin acest lucru nu uh, aducem um, atingerea unui grup deja vulnerabil, ci ne asigurăm că se, se poate recurge la toate mijloacele necesare pentru a rezolva problemele de uh, crimă, uh, de criminalitate gravă și de terorism. Comisia este conștientă de faptul că acest acces este o chestiune deosebit de sensibilă și că trebuie să fie compensată de măsuri de precauție pentru a se evita abuzul de acces la această bază de date. Și vă voi da un exemplu concret și scurt de astfel de măsuri de precauție. În primul rând, propunerea include o bază de subsidiaritate, ceea ce înseamnă că Eurodac reprezintă un instrument de ultimă instanță. Um, verificările în Eurodac nu, fi, nu pot fi făcute decât dacă alte Uh, baze de date nu au dus la găsirea de rezultate, ceea ce înseamnă concret că statele membre, înainte de a face acces la Eurodac, trebuie să-și verifice în primul rând bazele lor de date um, uh, naționale, după care să facă o verificare prim în bazele de date are altor uh, state membre și doar dacă acele procese nu duc la niciun rezultat pot să facă o verificare Eurodac în scopuri de aplicare a legii. Cea de-a doua măsură de precauție este că această verificare în Eurodac nu poate fi făcută decât uh, în cazuri de criminalitate gravă și de terorism, așa cum sunt acestea definite în deciziile Consiliului privind combaterea terorismului și uh, cele privitoare la mandatul european de arestare. Prin acest lucru am um, clarificat faptul că aceste verificări uh, nu sunt automate și, de fapt, aceste verificări ale pentru, pentru alte tipuri de infracțiuni nu pot fi făcute. Asta este cea de-a doua măsură de precauție. În al treilea rând, uh, aplicăm um, um, sistemul hit-no-hit, -hit, adică dacă um, um, acest uh, sistem nu poate fi uh, aplicat decât dacă există date referitoare la solicitanți de azil. Nu există vorba de noi posibilități de uh, procesare a unor informații suplimentare după um, găsirea unui astfel de rezultat pozitiv, un hit. Deci numai dacă există o corespondență, un hit, pot statele membre să justifice în continuare solicitarea de date suplimentare. Și ultimul rând, propunerea spune că nu se vor uh, um, împărți, nu se vor partaja date cu alte state membre și datele vor rămâne în cadrul Uniunii Europene. Voi încheia așadar, domnule președinte, cu speranța că negocierile vor um, avansa repede pe dosarul Eurodac și că acest lucru vă va aduce la încheierea sistemului european comun de azil și în acest sens noi considerăm că această propunere privind accesul este una echilibrată, acoperă o lacună și conține niște măsuri de precauție necesare și semnificative și există de asemenea și această subsidiaritate, această bază subsidiaritate Um, referitoare la toate condițiile pe care le a menționat. Eurodac face clar parte de, din pachetul de azil care se află acum în curs de negociere și uh, duce la obiectivul de a, obiectivul nostru politic este de a ajunge la un uh, acord și sperăm că veți duce mai departe discuțiile pe baza acestor propuneri Uh, ținând cont de aceste lucruri, cred că ar fi foarte mm, rău să nu ne atingem termenele referitoare la încheierea și consolidarea acestui sistem uh, european comun de azil din cauza acestui singur dosar Eurodac și sper că mm, cu sprijinul președinției cipriote și al Consiliului uh, Comisia își va juca în continuare mm, rolul. Sper sprijinind aplicarea tuturor măsurilor de precauție pe care le-am menționat și oferim de asemenea uh, Parlamentului o cooperare fructuoasă pentru uh, succesul acestui politici de azil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Acum are cuvântul președinția cipriotă. Domnul Ioanis Papagheorghiu, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε. Mulțumim uh, pentru invitația acordată nouă de a ne prezenta poziția în uh, cadrul comisiei dumneavoastră. După cum a reamintit deja reprezentantul Comisiei Europene, proiectul de regulament pe care îl examinăm astăzi este un proiect pe care statele membre îl cereau deja de o bună bucată de timp și este vorba de un text important pentru a se completa uh, sistemul european de azil. Președinția cipriotă a acceptat examinarea acestei teme ca fiind o prioritate. Eu aș dori doar să vă informez în legătură cu uh, stadiul actual al examinării acestui proiect. Acest proiect a fost deja examinat de două ori în contextul grupului de lucru și o a treia întâlnire a grupului de lucru va avea loc exact în această săptămână, și anume joi. Uh, ambiția președinției e să încheie negocierile la Consiliu cât mai curând posibil, astfel încât să putem demara negocierile cu Parlamentul European în cadrul trialogului, deja de luna viitoare. Asta sigur depinde și de modul în care se va desfășura dezbaterea internă a Parlamentului pentru președinție și pentru statele membre, proiectul de regulament uh, a fost binevenit. Regulamentul Eurodac până acum s-a dovedit un instrument deosebit de util pentru a putea defini un sistem comun european de azil și noi avem încredere că pe viitor, cu modificările aduse de către Comisie, va continua Eurodacul să constituie un instrument esențial. Și după cum am reamintit, și pentru statele membre, extinderea domeniului și sferei de aplicare cu principiile uh, aplicării legii reprezintă o alegere importantă în măsura în care nu sunt afectate drepturile solicitaților de azil și celor care solicită protecție. Sigur că trebuie, există condiții care trebuie respectate de către statele membre, uh, lucru pe care nu-l contestă deloc Consiliul. Deci noi, în încheiere, suntem încrezători că vom putea încheia această dezbatere în uh, cadrul Consiliului cât mai curând posibil, dacă e posibil chiar din luna septembrie. Și sperăm și suntem încrezători că vom putea colabora cu Parlamentul pentru a avea o poziție comună, astfel încât să putem respecta termenul uh, de final de 2012 pentru uh, realizarea și înfăptuirea sistemului comun de european de azil. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum uh, dăm cuvântul raportoarei doamna Macovei și apoi, imediat apoi, membrii care vor dori să ia cuvântul vor putea să o facă începând cu raportul din umbră. Și acum doamna Macovei. President and, uh, I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că s-a întors toată lumea. Propunerea a fost foarte bine descrisă de către comisie. Deci, eu salut această propunere și salut și faptul că avem acest uh, sistem uh, pe baza rezultatelor pozitive sau negative la care să aibă acces și autoritățile competente. Am așteptat acest lucru vreme de un an și am încercat să terminăm acest raport. Toate măsurile de precauție au fost luate. După cum ați auzit, am discutat în ultimul an că trebuie uh, acces în baza de date națională întâi, apoi uh, prim și apoi, dacă nu există niciun rezultat, uh, se poate accesa baza de date Eurodac. se pot uh, accesa și alte baze de date, se poate, se poate recurge la alte măsuri. Deci, după cum vedeți, înainte accesării Eurodac există multe, multe, multe uh, căi de, multe măsuri de precauție. Um, spuneam accesul autorităților de impunere a legii pentru că era mai scurt așa. Dar se vorbește de fapt despre trimiterea în Eurodac a unei amprente și primirea unui rezultat pozitiv sau negativ. Nu este vorba despre accesarea acestei baze de date doar ca să cauți ceva. Trebuie să trimiți o amprentă și să primești o, um, un rezultat pozitiv sau negativ. Am o întrebare pentru comisie. Nu, trebuie, nu poți să intri în Eurodac ca stat membru dacă nu ai uh, implementat deja decizia PRUM. Întrebarea mea este câte țări se află în această situație în momentul de față? Și ce se întâmplă cu țările care au adoptat aceste decizii, care le-au pus în aplicare doar parțial. Vor avea și ele acces, acces la Eurodac? Doresc să propun și datele în încheiere. 10 octombrie ca data de, pre- de prezentare a proiectului de raport. 18 octombrie, termenul limită pentru amendamente. Și um, reuniunea raportelor din umbra, asta o vom discuta între noi și apoi în 27 noiembrie discuția în libe. Mulțumesc, doamna Macovei. Acum îi vom asculta și pe ceilalți membri și vom începe cu doamna Ghiam. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Iată că profit de ocazie pentru a scuza pe colegul meu care n-a putut să fie prezent astăzi aici. Bun, foarte rapid, Comisia a făcut rezumatul uh, procedurii și parcursul acestui text în ultimii ani și a reamintit pe drept cuvânt că acest dosar trebuia să fie examinat într-un context mai general uh, al uh, dreptului de azil ca o miză de discuție cu scopul de a face să avanseze negocierile pe toate textele care ne privesc din pachetul de azil. De aceea cred că uh, Trebuie să precizăm uh, foarte bine care sunt scopurile uh, Eurodac și de aceea am permis să adresez un anumit număr de întrebări comisiei pe acest subiect. Nucleul problematic și a raportului este chestiunea accesului forțelor Europol la datele uh, din uh, baza de date, pentru că Eurodac totuși a fost creat pentru a determina care era un statul membru competent de a acorda dreptul de azil. Deci, totuși, finalitatea, scopul este profund modificat. Ați exprimat un anumit număr de uh, precizări privito- privitoare la măsurile de salvgardare. Poate că ați putea reveni la acestea și care anume măsuri sunt prezente în uh, propunere și dacă uh, este un drept de acces să fie foarte bine uh, stabilit uh, care anume măsuri de protecție și de salvgardare prevede Comisia pe acest punct. Ați indicat de asemenea că Eurodac era o poveste de succes europeană. Bun, e sigur că aceste date sunt foarte utile și și-au arătat, uh, și-au demonstrat uh, eficiența, însă gestionarea datelor și natura acestor date și fiabilitatea lor a fost câteodată pusă sub semnul întrebării. A făcut aceasta obiectul unui uh, număr de rezoluții politice, mai ales Franța s-a exprimat pe, acest, uh, pe această temă. Și deci există o problemă de fiabilitate a datelor Eurodac legat uh, de nerespectarea unor anumite obligații cu protecția datelor exprimate mai ales de controlor european, oare nu ne face să, temem, să ne temem acest lucru că accesul la baza de date Eurodact e prematură și uh, comportă anumite riscuri de, legate de partajarea acestor informații. Pe de altă parte, ne putem închipui că accesul la date, mai ales dacă acestea nu sunt fiabile, uh, plecând de la presupunerea că unele nu sunt fiabile, deci ce garanție există pentru a evita o punere în pericol a solicitanților dacă există o comunicare a uh, informațiilor cu țările de origine? Oare, în sens mai general, nu își face loc și ideea că dând acces la, ă, dând accesul Europol, se poate crea o formă de confuzie între solicitanții de azil și infractori. Să nu fie cumva o stigmatizare în plus a solicitanților de azil. Ă, că știm că contextul este foarte tensionat ă, într-o seamă de țări europene. Și în fine, ați, v-ați referit adineaur și la chestiunea tipului de infracțiune în cauză Uh, și deschiderea acestor date către forțele de poliție, poate ați putea reveni asupra acestui subiect, pentru că se face referire la o decizie cadru referitoare la mandatul european, ca să nu fie sfera prea largă. Poate ne puteți oferi mai multe detalii, precizări uh, suplimentare. Și mai am o problemă cu o frază care a fost uh, utilizată acolo și care spune că Europol ar putea consulta, citez, baza de date pentru o analiză specifică sau uh, o analiză specifică de natura generală și de tip strategic. Aș dori să ne oferiți niște precizări în legătură cu această formulare. Vă mulțumesc! Am Guillaume. Mulțumesc, doamnă Guillaume, și acum are cuvântul doamna Ladford. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt încântată că m-am întors. Bună ziua tuturor! Se pare că jumătate din clădire, din clădire se prăbușește. Am mai avut noi asemenea situației? Bun. Și nu voi accepta sugestia să ne mutăm de tot la Strasburg. Nu știu dacă Comisia a trimis această propunere doar ca să umple un gol. Este vorba de o cerere din partea statelor membre pentru a completa măsurile de azil. Ar fi interesant să vedem ce primim la schimb. După părerea mea, accesul autorităților la o bază de date de amprete este tulburător în ce mă privește. Eu am negociat personal amendamentele și cred că trebuie să se facă o distinție între uh, accesul pentru vize, persoanele care merg voluntar într-o țară și persoanele care cer azil pentru a evita um, stigmatizarea persoanelor care cer azil și pentru a le diferenția de uh, persoanele care sunt implicate în criminalitatea organizată. Deci, cred că este nevoie de niște măsuri de precauție foarte detaliate și în acest sens salut propunerea comisiei și cred că ei au depus o muncă foarte serioasă în ceea ce privește aceste măsuri. Dar acest lucru nu trebuie să fie întotdeauna de ultim resort. susțin sistemul uh, bazat pe concordanțe sau neconcordanțe și susțin nepartajarea acestui sistem cu țările terțe. Pentru că astfel, altfel, um, azilanții s-ar uh, afla în situație de risc. Și sunt sigură că și doamna Macovei susține aceste măsuri de precauție. Nu mă liniștește în întregime faptul că prum este una dintre condițiile prealabile. Cred că textul spune că statele membre trebuie să fi căutat în bazele de date uh, dactiloscopice ale altor state membre, nu în are tuturor celorlalte state membre. Mi-am o discuție din iulie, unde Comisia spune că a subliniat faptul că un stat membru poate să considere că s-a făcut o verificare prum chiar dacă acest stat membru este legat uh, prin uh, sistem doar cu un singur alt stat membru. Și asta în legătură cu întrebarea doamnei Macovei. Care este statul, uh, statutul punerii în aplicare a deciziei PRUM. Cred că o condiție absolută trebuie să fie implementarea deplină a deciziei PRUM dacă statul membru respectiv dorește să aibă acces la Eurodac. M-a uimit uh, comentariul în acest sens al Comisiei, pentru că nu erau trase destul uh, la răspundere statele membre. De asemenea, au existat uh, comentarii uh, din partea statelor membre la Consiliu și cred că trebuie să convingem statele membre uh, să impunem măsuri de precauție mai dure. De fiecare dată când ai o bază de date, este foarte tentant să vină cineva și să spună o putem să, o putem să folosi pentru asta și pentru uh, alte lucruri, dar nu putem să folosim o bază de date chiar pentru orice. Trebuie să existe totuși uh, câteva măsuri de precauție, deci trebuie să avem grijă, avem, trebuie să avem grijă și cu sfera de aplicare. În ceea ce privește autoritățile competente, în decizia VIS, mi se pare că lista de autorități competente din fiecare țară trebuie să fie transmisă Uh, um, instituțiilor europene și trebuie publicată în monitorul oficial. Nu am văzut acest lucru în propunerea Eurodac și cred că ar fi util. Se pare că există state membre care um, investigează ideea de a avea o autoritate de gestionare. Da, este absolut necesar să existe un punct central de acces. pentru a pune frână instinctelor uh, și curiozității anumitor autorități, ca să spunem așa. Nu am înțeles argumentul conform căruia Europol nu are acces la baza de date centrală. Presupun că este o procedură de verificare, dar mă gândesc că există și un alt motiv. Și voi încheia acum. S-a vorbit despre obligația în regulamentul Eurodac de a verifica înainte um, bazele de date naționale și ale altor state membre și prum. Dar acest lucru nu se aplică vis. Accesul vis predatează accesul prum, deci ar putea fi nevoie să uh, adaptăm această decizie. Acestea sunt doar niște observații preliminare și cred că v-am dat de înțeles că nu mă înnebunesc după, această, după aceste aspecte ale propunerii. Înțeleg motivele, este necesară această bază de date pentru investigarea, pentru anchetarea criminalității, însă trebuie măsuri de precauție mai dure și uh, se pare că unele state membre sunt uh, mult prea generoase în acest sens, ceea ce este îngrijorător. Mulțumesc! Domnul Albrecht are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că m-am întors și că ne aflăm aici și discutăm un subiect pe care l-am mai uh, discutat anterior de mai multe ori. Voi începe printr-o observație pe care am mai făcut-o înainte, destul de des. Trebuie să luăm lucrurile treptat. Aici vorbesc despre accesul la baze de date care au avut inițial un scop diferit și care au fost deschise autorităților de impunere a legii doar cu condiția unor îndeplinirii unor standarde minime de protecție a datelor personale. În Consiliul de Ministri subiectul reformei în domeniul protecției datelor a apărut deja, mai ales în ceea ce este de, în ceea ce privește datele personale și folosirea acestora în procese. Încercăm să frânăm acest lucru în momentul de față și să îl dezbatem în continuare. Aici la Parlament spunem întotdeauna că este important să existe acces la date, dar trebuie să ne asigurăm că aceste standarde minime sunt îndeplinite. Sistemul Eurodac a fost creat pentru a ne asigura că datele pot fi transferate atunci când este nevoie și, desigur, să facă obiectul unei decizii prealabile și unor măsuri de precauție. Însă, în momentul de față, accesul autorităților de impunere a legii ar putea fi timpuriu. Deci, cred că este important să avem câteva scopuri bine precizate, clar, definit, clar definite. De aceea, Parlamentul European, după părerea mea, trebuie să fie rezervat în a merge mai departe cu această propunere. Trebuie să colaborăm cu PRUM și cu... Trebuie să, să lucrăm asupra deciziei PRUM și asupra bazelor de date existente. Pentru mine nu este foarte clar de ce este nevoie de acest sistem de concordanță-neconcordanță. -neconcordanță Doresc să mai spun că nu se pune problema asigurării uh, standardelor minime atunci când este vorba de statul, ci de um, uh, de, de societatea civilă și de, de statul de drept. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile folosesc aceste date pe care le obțin în scopuri corecte. Trebuie să existe garanții că nu sunt încălcate drepturile fundamentale prin transmiterea de informații către, către alte părți. Este foarte important să verificăm că transmiterea acestor date este conformă cu obiectivele inițiale înainte ca ea să fie posibilă. Eu consider că această propunere nu este suficientă, nu respectă aceste standarde minime. Mulțumesc, domnule Kiko. Când am auzit-o pe Lady Ludford, am, am avut uh, oarece ezitare în a veni în această parte a clădirii, pentru că dânsa spunea, spunea că suntem în pericol să cadă pe noi și mi-am amintit de momentul acela când a căzut uh, acoperișul pe o parte a clădirii, dintr-o parte a clădirii din Strasbourg. Uh, da, mă liniștesc aceste lucruri, dar nu sunt paranoic. Voi continua pe această temă și vreau să spun că salut principiile de bază ale acestei propuneri și cred că este salutar să avem asemenea standarde. Trebuie să avem însă grijă cum folosim cuvântul exploatare. Indiferent de măsurile de precauție, folosirea acestor informații implică o anume exploatare a persoanelor care au nevoie de refugiu. Dar atunci când sunt folosite în mod corect, aceste date sunt un instrument în a îi ajuta pe cei care uh, au nevoie de protecție împotriva criminalității. De-a lungul anilor am fost din ce în ce mai dezamărit, dezamăgit de eșecul nostru în a coopera, chiar și atunci când am avut măsuri uh, eficiente pentru a o face. Mi-amintesc de echipele de anchetare comune și mi-amintesc că am colaborat la raport și mi-a fost atât de greu a fost foarte greu să obținem cooperare între autoritățile din, diferi, dintre, din diferitele state membre. Dacă nu există cooperare, chiar dacă există măsuri de precauție, există riscul folosirii greșite a informațiilor. Cred că și domnul Albrecht a vorbit despre acest lucru. Este important, este o măsură bună, domnule președinte, trebuie să analizăm propunerea și să ne asigurăm că avem măsurile de precauție. După ce am făcut toate aceste eforturi, trebuie să ne asigurăm că statele membre vor folosi aceste instrumente într-un mod pozitiv și constructiv, fără să încalce drepturile indivizilor pe care trebuie să-i ajute și să-i sprijine. Mulțumesc, domnule Kickhope. Domnul De Jong. Thank you, Mr. Chair, and uh, I must say that... Um... Mulțumesc, domnule președinte. primul rând vreau să spun că sunt în general de acord cu spusele doamnei Ghiov și doamnei Latford în legătură cu posibila stigmatizare ca efect al deschiderii datelor Eurodac pentru poliție. Ehm, cred că asta a fost întotdeauna poziția grupului meu, că nu doream această legătură. Și în țara mea, în țel, de fapt în țările de jos, ehm, prea mulți oameni ehm, dau vina pe solicitanții de azil în fiecare zi, ei sunt stigmatizați. În al doilea rând, cred că însăși Comisia, în cuvântul său de introducere, a admis că e vorba de o limitare a drepturilor omului și a dreptului la viața privată și e necesar să se demonstreze că există o absolută necesitate de a aduce această limitare. Și trebuie să spun că, gândindu-mă la împrejurări, e foarte dificil pentru mine să-mi închipui o situație în care să arrivi această nevoie absolută ca autoritățile de poliție să aibă acces, pentru că uh, cred că oricum ai nevoie de a dispune o amprentă înainte de a putea să o compari cu alta. Deci mă pot gândi doar la o situație în care cineva e arestat și se iau amprentele persoana evadează sau este prinsă cu altceva sau este învinuită de altceva și ne putem închipui că persoana solicită azil în altă țară. Nu știu câte cazuri de uh, teroriști sau alți uh, infractori care au comis infracțiuni grave uh, se, se asemănă cu astfel de situație, dar eu dacă aș fi un terorist nu cred că aș evada dintr-o țară membră și aș cere apoi azil în alt stat membru. Deci pentru mine e foarte greu să-mi imaginez un, o asemenea situație. Deci uh, aș dori o evaluare de impact cu cazuri concrete, în cazuri în care o astfel de măsură ar fi necesară și ar putea funcționa. Uh, pe scurt, în legătură cu textul, uh, spun că e adevărat, trebuie să examinăm cu grijă care sunt autoritățile implicate și desemnate și articolul 20 e unul de importanță crucială pentru că conține condițiile de acces la Eurodac. Uh, acest articol, din păcate, este foarte prost formulat pentru că avem paragraful 1a care uh, spune că compararea e necesară pentru scopuri de prevenire, investigare a infracțiunilor de tip uh, terorist sau alte infracțiuni grave. Apoi nu avem un și, deci este un obiectiv separat, aparent. Deci, în general, poate fi necesară, dar fără o legătură cu o persoană individuală și apoi avem uh, celălalt paragraf unde spune că compararea e necesară, comparația e necesară, deci există o a doua opțiune posibilă, deci trebuie să examinăm foarte atent uh, situația dacă am fi convinși printr-o evaluare de impact uh, că e nevoie de acest lucru, dar trebuie să vedem cum formulăm, să formulăm mai bine. Uh, și, în general, eu nu cred că grupul meu ar putea susține o propunere dacă ea nu e limitată la cazuri excepționale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bronz. Um, este o experiență neobișnuită, faptul că mm, sunt de acord cu ce a spus Comisia, sper să nu devină obicei, și anume decizia de a permite mm, agențiilor de aplicare a legii să aibă acces la Eurodac și anume să verifice în mm, baza de date Eurodac cu solicitanți de azil și imigranți, mi se pare rațional, având în vedere faptul că totuși nu trebuie să uh, um, ca protecția datelor să nu contravină cumva um, combaterii infracțiunilor um, grave. Dar aici ar fi vorba doar de o ocazie de a vedea dacă um, amprenta respectivă se află cumva în baza de date a unui stat prin acest sistem hit-no-hit, -no -hit, rezultat pozitiv, rezultat negativ această aluzie cum că acest lucru ar putea duce la stigmatizarea solicitanților de azil și a migranților are un sens, dar dacă uh, sunt alte date de baze de date, de exemplu, ar fi unele cu europarlamentar. Nu cred că cineva ar obiecta dacă un stat ar avea motive justificate să spună că ar exista o corespondență, să nu se verifice dacă într-adevăr aceasta există. Așadar, eu nu aș avea nimic împotriva utilizării uh, datelor dactiloscopice pentru identificarea uh, migranților în, în situații de acest tip. Uh, președintele Frontex, când a vorbit cu noi anul acesta, a spus că majoritatea oamenilor care intră în Uniunea Europeană ilegal uh, erau persoane fără documente, ceea ce înseamnă că uh, își distruseseră documentele înainte să intre pe teritoriul UE. Dacă uh, amprentarea este una dintre modalitățile de a identifica de unde vin oamenii aceștia, atunci să fie așa. Mulțumesc! Mulțumim. Acum, înainte de a da din nou cuvântul doamnei uh, Macovei pentru remarcile de încheiere, remarcăm că printre noi se află și domnul Hastings, care reprezintă Autoritatea pentru Protecția Datelor, deci, poate că putem să-l ascultăm și pe dumnealui, care dumnealui ar putea să ne spună care este avizul dumnealui referitor la acest subiect, înainte să-i dăm cuvântul doamnei Macovei, dar ținând cont de faptul că la 5.30 uh, am prevăzut uh, votare și avem un program totuși de respectat, spun acest lucru pentru că mai avem totuși câteva puncte de discutat înainte de a începe votarea la 5.30. Domnule Hastings, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Asupra acestui subiect voi fi succint.

În această săptămână, poate miercuri, voi uh, redacta, voi face public un aviz uh, cu câteva contribuții utile. Nu va fi un, un aviz cu totul pozitiv, așa că mă gândesc că poate totuși va da de gândit anumitor grupuri uh, uh politice, dar sper că va aduce o valoare adăugată, astfel încât propunerea aceasta să fie îmbunătățită. Voi vorbi uh, pe tema subiectului SIS la punctul punctul următor pe ordinea de zi. Mulțumim, domnule Hastings. Acum, doamna Macovei, aveți cuvântul din nou. Mulțumesc, domnule președinte, dar aș vrea și eu să aud uh, răspunsul comisiei la întrebarea pe care am pus-o eu. Mulțumim. Comisia. Reprezentantul comisiei, domnul Îl, sigur a luat act de această întrebare, de aceste întrebări adresate. Deci, doamna Covei, înainte să ia cuvântul, vrea să audă răspunsurile comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost mai multe întrebări, voi încerca să le răspund uh, telegrafic. Uh, sper să le acopăr în, în mare parte. Doamna Macovei a întrebat referitor la decizia PROM câte state membre au ratificat-o. Începând cu iunie anul acesta, zece state membre au ratificat uh, decizia respectivă în vederea utilizării datelor dactiloscopice și suntem optimiști că în următoarele săptămâni și luni uh, numărul acesta va crește în mod semnificativ. Am o remarcă referitor la comentariile doamnei uh, Latford. Este corect că ratificarea trebuie să se facă ca atare, dar este suficient pentru Eurodac să se stabilească o legătură tactică cu un stat membru, doar cu un stat membru. Doamna de Jong a pus o serie de întrebări, în primul rând, uh, referitoare la accesul Europol, dreptul acesteia de a avea acces la această bază de date și considerăm că este justificat să acordăm uh, Europolului acces pentru că acest lucru, această instituție are um, un rol important în ceea ce privește uh, criminalitatea care afectează mai mult de un stat și aceasta reunește informații și informații operative care vin din partea mai multor agenții de aplicare a legii și interesul este că prin uh, preluarea mai multor informații din state membre, Europol poate să aibă niște uh, indicii clare că uh, asupra unor uh, infractori uh, sau victime. Și uh, doamna alte întrebări au fost puse și referitoare la concretizarea mai multor uh, dispoziții. Doamna Ghiom a pus astfel de întrebări. Și e vorba de o referire la uh, decizia cadru a Consiliului referitoare la terorism și crimă uh, um, organizate, e vorba de ce din 2002 și articolul 2 se referă la um, mandatul european de arestare, așadar um, aici sunt trimiteri clare la definițiile menționate în aceste regulamente sau decizii. Acum, încă un punct că ridica nu doar doamna Guillaume, dar și de domnul Albrecht și de către doamna um, Latford referitor la stigmatizarea solicitanților de azil. Cred că, din punct de vedere, de vedere politic, trebuie să punem lucrurile într-o altă perspectivă. Am uh, discutat deja pe larg asupra măsurilor de, pro- de protecție, de salvagare pe care le-am prevăzut și uh, Uh, am menționat acolo doar uh, lupta împotriva terorismului și combaterea uh, criminalității grave, cum ar fi um, omoruri. Dar mai sunt și alte chestiuni legate de interes public care să dorească acoperirea lacunelor existente aici. Asta se face prin um, dreptul um, agențiilor de a avea acest acces doar pentru aceste crime deosebit de grave um, și încercarea lor de a găsi suspecți. Aici trebuie să uh, ierarhizăm și să evaluăm foarte clar aceste măsuri și eu cred că nu se face aici niciun fel de stigmatizare a solicitanților de azil prin aplicarea acestui sistem hit-no-hit, -no -hit, pentru că în prima fază este vorba doar de o amprentă care este găsită la locul faptei um, unde s-a produs o infracțiune și e trimită la Eurodec, acolo când nu există nicio altă, nicio altă dată, nu e nicio legătură cu solicitanți de uh, azil, cu nimic altceva decât amprenta în sine. Doar dacă apare un rezultat pozitiv, un, un hit, adică dacă amprenta respectivă um, găsită la locul crimei, um, o crimă deosebit de gravă, dacă există o corespondență cu, dat, cu baza de date Eurodac, atunci trebuie să existe o justificare suplimentare de ce statul membru respectiv vrea să obțină uh, date suplimentare și atunci se poate face în continuare un schimb de date. Deci dacă facem o legătură între interesul de a combate um, crimele grave și uh, terorismul cu măsurile de salvgardare pe care le-am prevăzut în această propunere, eu consider că propunerea este una deosebit de echilibrată. Cât despre ce a spus doamna Baron Latford, cred că am răspuns majoritatea întrebărilor. a spus că măsurile de salvgardare trebuie să fie întotdeauna ultima instanță, ceea ce se întâmplă în propunerea noastră și atunci autorile desemnate uh, a, să fie și ele publicate în jurnalurile oficial. Vă fac trimitere aici la articolul 43 alineatul 4 unde se stipulează clar că statele membre trebuie să notifice care sunt uh, autoritățile desemnate să notifice comisia în acest sens. Acest lucru este publicat ulterior în, în uh, jurnalul oficial uh, deci lucrurile se întâmplă deja. Domnule, vă rog să accelerați, că, pentru că trebuie să respectăm uh, timpul nostru. Mai avem încă două lucruri discutate înainte de votare. Cred că aproape am terminat. Am discutat despre prim deja. Acum, referitor la redactarea articolului 20, domnul De Jong a menționat acest lucru, că e vorba de uh, faptul că condițiile la articolul 20 sunt cumulative, deci com- condițiile și precondițiile toate trebuie să fie îndeplinite și cu acestea uh, închei cu scuzele că n-am apucat să răspund tuturor întrebărilor. Mulțumim acum, doamna Căvei, revenim la dumneavoastră. Mulțumesc, înțeleg că trebuie să fiu succintă. Am discutat uh, cu colegii mei și îngrijorările pe care au referitoare la aceste măsuri de salvgardare și consider că uh, Comisia deja a prevăzut toate măsurile posibile care ar fi putut fi aplicate, dar dacă mai sunt și altele pe, pe care ar dori să le sugereze colegii mei, uh, sunt uh, deschise la discuții. Vorbim de această ultimă instanță după consultarea bazelor de date naționale și toate celelalte și dacă nu există niciun fel de corespondență corespondență de hit, atunci um, um, autoritățile de aplicare a legii pot să apeleze și la Eurodac. Ne-ați dat un exemplu domnule, care nu prea se aplică. O să vă spun cam când se aplică acest lucru. E vorba de locul faptei. S-a comis o infracțiune, una gravă și unele, de exemplu, um, enumerate în directiva privind turismul sau în uh, cea privind mandatul european de arestare. Avem un loc al, al uh, faptei, se colectează niște amprente, nu avem o persoană acolo, se verifică în baza națională de date, apoi se folosesc alte baze de date prim și dacă toate răspunsurile sunt negative, atunci se interoghează uh, baza de date Eurodac, se trimite amprenta și se interoghează dacă e un hit sau nu, dacă e răspuns pozitiv sau nu nu nu e vorba de um, întrebarea unui alt stat pe reciprocității. Lucrul acesta se face oricum. E vorba de um, economisire de timp, um, întrebând de Eurodac ce stat a trebui interogat. Deci acesta este cazul care se aplică. E vorba de locul crimei, o amprentă găsită acolo, care nu se potrivește cu nimic din baza de date uh, existentă, proprie. Uh, încă o dată, referitor la măsuri de salvgardare, de garanții, eu sunt mulțumită cu ele, dar accept și alte sugestii din partea colegilor mei. Mulțumesc. Sorry. Thank you. Thank you again. Mulțumim încă o dată, doamnă Macovei. Cred că rămânem aici. Uh, uh, avem suficiente uh, discuții referitoare la acest subiect. Putem să continuăm cu următorul punct pe ordinea de zi. Uh, mulțumim tuturor participanților la această discuție foarte interesantă. Trecem acum la niște mm, puncte pe ordinea de zi care sunt legate de subiectul Schengen. Uh, începem cu punctul 6 referitor la migrarea de la sistemul de informații Schengen, SIS 1, la sistemul uh, informației Schengen din a doua generație, și anume SIS-2, uh, și anume versiunea reformată. Avem uh, ca raportor pe domnul Coeliu, care ne va face o privire de ansamblu, după care vom asculta prezentarea propunerii uh, de către comisie în cam 5 minute. Vă rog să țineți cont de faptul că uh, votul nostru uh, este programat la ora 5.30, din câte am înțeles, și domnul Hastings va lua cuvântul în numele autorității um, de supraveghere pentru protecția datelor și poate că vom uh, asculta câteva cuvinte din partea instituțiilor prezentate, prezente aici, uh, Comisia și Consiliu, după ce vom da cuvântul uh, domnului Coeliu. Din câte înțeleg, Comisia este astăzi reprezentată de domnul Tudorache. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succint, sper să mă încadrez în mai puțin de 5 minute. Pe scurt, Obiectivul acestei reformări este unul foarte clar. În primul rând, vrem să adăugăm certitudine juridică și predictibilitate juridică în procesul de migrare. De ce? Pentru că în 2009, când uh, s-a adoptat primul text uh, privind migrarea, um, toată partea tehnică a procesului nu era foarte clară. Procesul însă a evoluat în timp din 2008 până în 2011 și odată ce procesul tehnic a fost clarificat, lămurit cu ajutorul experților din statele membre și odată ce acest proces uh, a devenit uh, foarte clar și s-a înțeles uh, secvența și um, ordinea în care se va face această trecere către SIS-2, am putut să adăugăm certitudine juridică procesului și să ne asigurăm că statele care vor trece primele la SIS-2 vor avea un uh, temei juridic astfel încât să poată trece la acest proces. Mă scuzați, spune președintele, domnule Tudorache, vă rog rog, pardon, rog uh, membrii care vor să dorească între, să vorbească între ei să facă acest lucru pe hol ca să putem să ne înțelegem aici. Domnule Durache, aveți cuvântul din nou. Așadar, uh, obiectivul era adăugarea acestui element uh, de certitudine juridică și considerăm că acest această formulare ne permite să facem tocmai acest lucru. De asemenea, se pare că am ajuns la un anumit acord uh, și cu statele membre că așa se întâmplă din punct de vedere juridic și tehnic. Un al doilea obiectiv al propunerii era acela de a adăuga posibilitatea de asigurare a unui sprijin financiar pentru anumite activități legate de migrare, uh, în condițiile în care folosirea um, EDF, chiar dacă se face în, în întregul său, nu putea să um, Uh, țină cont, nu putea să fie implicat având în vedere că uh, nu se știa progresul lucrurilor și am dorit să uh, asigurăm uh, accesul statelor membre la liniile bugetare pentru finanțarea acestui proces de migrare, știind că acesta este ultima etapă din proces înainte de aplicare și ar fi fost păcat să se ajungă la întârzieri în proces din, caz, din cauza mm, mm, lipsei de acces la fonduri pentru aceste activități. Cum am fost foarte mm, succint în prezentarea obiectivelor propunerii, cred că aș putea să vă ofer și o prezentare prezentare foarte scurtă despre uh, situația actuală a SIS-2, pentru că este foarte relevantă în contextul acestui text. E important să uh, ținem cont de faptul că ne aflăm în acest moment în fazele etape a te, a test, ale testării SIS-2. Am auzit multe despre testarea aceasta SIS-2 și sunt bucuros să vă spun că anul acesta în SIS-2 am trecut uh, cu succes testele Acestea reprezentau unele dintre precondițiile puse de statele membre în cadrul Consiliului pentru continuarea procesului în configurarea uh, actuală. Master 2 a fost uh, a trecut uh, din punct de vedere al performanței. Acest lucru va fi specificat mai bine în raportul public uh, la fiecare șase ani. Acesta uh, va fi uh, comunicat curând um, uh, Parlamentului. Ne aflăm de asemenea în fazele finale a acelui test cuprinzător care reprezintă de fapt setul final de teste cu cu toate statele membre care va încheia testarea SIS-2, ceea ce înseamnă că imediat după aceea vom putea să trecem la faza de migrare, care este ultima fază înainte de uh, trecerea la activitate. Acest lucru explică și urgența și nevoia de a fi foarte uh, succint, foarte rapid cu această propunere, pentru că avem nevoie de această bază juridică pentru a putea trece mai departe în această fază de migrare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, mulțumim Comisiei! Acum, domnul Hastings. Avizul dumneavoastră asupra acestui subiect. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În cursul acestui an vom avea multe ocazii de a discuta protecția date, despre protecția datelor. Astăzi vom discuta despre trecerea la SIS 2 care este un exemplu în acest sens, la urmă urmei. Este vorba despre un proces esențial. Este important ca această operațiune foarte complexă să se desfășoare bine și să ținem cont de riscurile care sunt specifice. Salut propunerea Comisiei, constat îmbunătățirile, uh, anume faptul că sunt uh, clarif- e clarificată aplicabilitatea regulamentului SIS-2 de la prima migrare încoace. Dacă este să analizăm riscurile specifice, am descoperit cinci aspecte care nu au fost clarificate complet. Astfel se, expli se explică de ce în uh, iulie am uh, emis un aviz la care mă voi referi acum. Primul aspect, sfera de aplicare a migrării. nu este foarte clară în momentul de față care categorii de date vor fuziona și care nu. Dacă această fuzionare implică și transformarea datelor sau pur și simplu o încărcare din SIS-1 în SIS-2. Ce se va întâmpla cu datele care nu vor migra? cu datele care nu vor fi incluse în SIS-2? Ce se întâmplă cu datele care au migrat deja, dar care au rămas și în echipamentele SIS-1? Există câteva aspecte care trebuie clarificate, după părerea mea. Apoi, supravegherea mecanismului de trecere la supravegherea coordonată. Este vorba despre o operațiune complexă și este deci desfătuit să avem cooperare strânsă încă de la început. În acest context doresc să vă informez că trebuie să facem un audit de securitate al unității centrale și al planurilor de continuitate în afacere, așa cum se cere de, în regulamentul SIS 2. Și asta cât se poate de repede. Aspectul al treilea. Activitățile de prelucrare a datelor trebuie înregistrate așa cum trebuie. Articolul 13 repetă că procesul normal trebuie să fie înregistrat, dar aici este vorba despre operațiunea de migrare, de fuzionare, care presupune ea și ea niște riscuri. Apoi, un alt aspect, criteriile, criteriile de succes, cum putem să evaluăm succesul fuzionării. În uh, analiza noastră am descoperit că um, lucrurile nu sunt clare, sunt vagi pe alocuri. Deci, dorim ca aceste criterii să fie mai bine definite și trebuie să existe precizie mai mare. Avem nevoie și de un plan B în cazul eșecului migrării pentru a nu uh, avea probleme în toiul operațiunii. Nu în ultimul rând, prevederile de securitate trebuie îmbunătățite. Este nevoie de o analiză de risc și de un plan de a um, contracara aceste riscuri. Deci cred că Comisia trebuie să definească politica de securitate pentru SIS-2 înainte de a începe fuzionarea. Un alt punct la care am făcut aluzie și pe care l-am discutat în aviz este vorba despre o operațiune amplă și nu ne putem permite să um, nu clarificăm lucrurile. Eu sugerez ca Parlamentul să insiste pe clarificări din partea Comisiei și uh, pe specificări asupra măsurilor care trebuie folosit, folosite. Este important acest lucru și dosarul trebuie întocmit cât se poate de bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hastings! Mă întrebam dacă nu cumva dorește să intervină și președinția cipriotă înainte de intervenția raportorului. Dacă da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Această propunere pentru trecerea de la SIS 1 Plus la SIS 2 a fost prezentată statelor membre în mai. De atunci, Consiliul, sub președinția cipriotă, a colaborat cu statele membre pentru a stabiliza și a consolida textul propunerii, pentru a lua în considerare pozițiile statelor membre și a mai și să, să, să fie reflectată și poziția Marii Britanii și a Irlandei. Propunerea a fost discutată la diferite niveluri în Consiliu și avem un text care este pregătit pentru adoptare. Președinția este conștientă de importanța acestui instrument juridic pentru procesul de integrare și pentru statele membre și de aceea am lucrat foarte mult pe acest document. Este foarte important să ne bazăm pe cooperarea Parlamentului European și pentru a finaliza procedura de consultare. Deci așteptăm avizul Parlamentului. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi, spune domnul președinte, domnul Coeliu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să încep prin a mulțumi Comisiei pentru prezentare. Doresc să mulțumesc de asemenea și domnului Hastings pentru avizul său cu privire la propunere. Felicitări și pentru comisie, pentru amendamentele, pentru modificările pe care le-a făcut și se pare că vom avea în cele din urmă un sistem uh, de informații Schengen care chiar este de ultima generație. Se pare că rezultatele testelor au fost pozitive în mare parte și se pare că trecerea la noul sistem va începe în ianuarie iar noul sistem ar trebui să fie complet funcțional din primăvară. Este o veste bună pentru toată lumea, mai ales pentru Parlament, care a luptat pentru această soluție, din trei motive. Odată, întotdeauna am susținut că acest sistem de informații consolidat ar spori securitatea cetățenilor europeni. În al doilea rând, ar aduce cu sine un nivel mai mare de protecție a datelor și, în al treilea rând, va transfera ce a fost susținut întotdeauna la nivel interguvernamental. prin intermediul agenției europene care va gestiona um, fluxul de informații. Propunerea este Um, foarte bună, amendamentele sunt uh, și ele pe calea cea bună și problemele pe care ni le-a semnalat domnul Hastings. Um, în legătură cu acestea, doresc să spun că cadrul juridic va fi aplicabil în țara respectivă imediat după ce va um, trece la noul sistem. Acest lucru uh, va ajuta și țările respective înspre migrarea înspre noul sistem. De, de asemenea, permite și o ajutorare financiară a statelor membre dacă ele doresc să implementeze sistemul la timp. Doresc să întreb, să-i rog pe colegii din Parlament să, să fie cât se poate de rapid pentru a avea o poziție uniformă și coordonată, pentru că cetățenii europeni vor avea nevoie de un astfel de sistem funcțional cât se poate de repede. Din nou, cred că Parlamentul European ne demonstrează cât de repede este capabil să ia o decizie. Cu siguranță, Comisia și Consiliul nu pot să se plângă uh, cu privire uh, la Parlament uh, atunci când este vorba despre viteza de reacție. Totuși, trebuie să spun că e vorba despre un dosar atât de important. Nu avem uh, puterile sporite de care avem nevoie. Parlamentul a fost doar consultat. Nu pot accepta ca propunerea Comisiei să nu aibă niciodată dată prevăzută pentru um, finalizarea implementării sistemului. Ni se spune, Comisia ne spune că sistemul trebuie să fie funcțional din aprilie încolo. Dar dacă este să oferim un cadru juridic, o prevedere juridică, atunci uh, Termenul ar trebui să fie iunie. Există încă prevederi pe care trebuie să le discut cu raportorii din umbră, dar cred că protecția sporită a datelor și protecția datelor individuale uh, sunt niște modificări pozitive și, după cum a spus și domnul Hastings, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Coeliu, mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Câțiva dintre membrii și-au exprimat dorința de a vorbi. Domnule președinte, am nevoie de o confirmare. Președinția a vorbit despre acest lucru, dar nu a elaborat. Din câte am înțeles, Consiliul, fără obiecții din partea Comisiei sau din partea Serviciilor Juridice ale Consiliului, și sper că domnul Coeliu nu este mulțumit. Um, deci, după cum am spus, Consiliul a împărțit problema în două, celelalte state membre și Marea Britanie și Irlanda. Doriți să confirmați acest lucru? Că ați împărțit pe țări Schengen și non-Schengen? cred că ați făcut referire la anumite prevederi pentru a vă baza, uh, pentru a avea o bază pentru această decizie. După părerea mea, uh, Marea Britanie ar trebui să fie în Schengen și n-ar trebui să avem astfel de instrumente uh, duble, ca să spunem așa. doresc doar o confirmare din partea președinției. Is that it? Mrs. Latford? Okay. Atât ați auzit cu doamna Ludford. Mulțumesc, spune președintele acum. Are cuvântul doamna Keller. Mulțumesc. Și mulțumesc și domnului Coeliu. Verzi, din partea cărora e raportat din umbră doamna Ștanucă, își cer scuze, doamna nu poate fi aici, dar crede că putem fi de acord cu poziția dumneavoastră în general, credem că Consiliul ar trebui să țină cont de problemele reliefate astăzi aici, uh, chestiuni foarte importante și când uh, va fi când vor sta așa lucrurile, sperăm că această poveste fără sfârșit își va găsi totuși încheierea. Mulțumesc, doamnă Keller, spune președintele. Acum înțeleg că doamna Ladford a adresat anumite întrebări președinției cipriote. Dacă doriți uh, să răspundeți, reprezentantul Ciprului, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi mai bine ca reprezentantul comisiei să ofere răspunsurile uh, la aceste întrebări. Da, mulțumesc. Atunci reprezentantul Comisiei are cuvântul. Mulțumesc. Nu noi am propus această migrare dar, sau această împărțire, dar răspunsul este că da, există, există o asemenea separație. Doamna Guillaume, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnul Strunel, m-a rugat să vă adresez o întrebare rapidă, pentru că n-a putut fi aici, este raportor la altă comisie, dorea informații în legătură cu statutul României și al Bulgariei, pentru că acesta nu era specificat în propunere. Mulțumesc. Da, nu știu dacă Comisia nu dorește să răspundă la întrebarea în legătură cu uh, România și Bulgaria, spune domnul Coeliu, atunci aș face eu comentariile finale, dar uh, Comisia are din nou cuvântul. Mulțumesc. Sigur că trebuie clarificată chestiunea României și Bulgariei în legătură cu aderarea la Schengen și aderarea la sistem. Noi vom fi uh, tratați uh, ca celelalte uh, state membre, când vor putea să facă din punct de vedere tehnic, vor face în ce privește fiabilitatea, vor fi testate sau au fost testate ca toate celelalte state membre și vor fi gata din punct de vedere tehnic să, fie, să facă parte din SIS-2 și trebuie să fie gata și din punct de vedere politic. Mulțumesc și acum domnul Coeliu. Mulțumesc, domnule președinte subliniez uh, ce, sau mă leg de răspunsul uh, Comisiei la cele spuse de doamna Ladford uh, față de Marea Britanie. Marea Britanie, mă rog, Regatul Unit va participa la SIS-2, dar, dar doar în ce privește cadrele speciale, pentru că este o participare specială și în ce privește propunerile, voi trimite în cursul acestei săptămâni către raportorii din umbră amendamentele mele pentru a încerca să ajungem la un consens cu aceștia și să ținem cont de principalele uh, punctele sugestiei uh, făcute nouă de, pentru ca săptămâna viitoare să poată fi discutat documentul. Mulțumesc! Mulțumesc. Cam asta este pentru moment. Am încheiat acest punct, ceea ce ne permite să stabilim termenul pentru depunerea amendamentelor la următoarea reuniunea noastră, și anume în 19 și 20 septembrie, ocazie cu care se va putea prezenta și proiectul de raport. Mulțumesc! Și acum trecem uh, la timp, uh, la următorul punct, uh, punctul care a mai rămas înainte de votare, votare care e programată la 15, la 17.30. Bun. E punctul numărul 7, și anume instituirea sistemului european de supraveghere a frontierelor Eurosur. Raportorul, domnul Mulder, este de față. Sigur, Trebuie să auzim întâi prezentarea proiectului de raport, iar apoi Comisia și președinția vor avea ocazia să ne adreseze comentarii și apoi și membrii vor putea lua cuvântul. Domnul Mulder, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-am expus uh, deja atitudinea față de propunerea Comisiei. În principiu sunt în favoarea acestei propuneri și cred că dacă avem un Uh, spațiu comun european în care oamenii se poate deplasa, e foarte bine dacă uh, putem, uh, asta dacă putem proteja mai bine frontierele externe. Propunerea Comisiei încearcă să facă acest lucru. Eurosur, în fiecare țară va exista o coordonare și se va face o raportare coordonare centrale, adică Frontex. Și putem susține această propunere cu toate acestea am uh, înaintat anumite propuneri. Uh, mă îngrijorează mai ales situația de la Marea Mediterană, unde știm că există uh, migranți care se neacă și nimeni nu își asumă răspunderea pentru această situație și cred că trebuie să prevenim aceast- aceste tragedii, motiv pentru care am propus uh, un număr de măsuri care să eficientizeze aceste eurosuri. În primul rând, cred că nu e suficient să vedem doar ce se întâmplă la frontierele noastre externe. Trebuie să știm de asemenea ce se întâmplă și în țările din afara Uniunii Europene. Situație care poate să fie importantă pentru noi. În majoritatea țărilor din lume, Serviciul de Acțiune Europeană nostru are o reprezentanță. Eu am propus ca cooperarea cu delegațiile să fie consolidată și Eurosur să nu primească doar informații din partea centrelor de coordonare națională, ci și din partea anumitor persoane din delegații, care fac parte din delegațiile externe ale Uniunii uh, Europene, de exemplu din Algeria, Tunisia, Ucraina sau oriunde ar fi cazul. În al doilea rând, am propus să există o cooperare mai strânsă cu agențiile europene deja existente. Avem uh, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, avem uh, Centrul Satelitar European cu sediul la Madrid. Toate acestea ne pot ajuta la strânge informații în legătură cu situația cu refugiații, situația la frontierele externe ale noastre. Uh, am propus ca și ei să contribuie la acest centru de informații Eurosur uh, al Frontex. Așadar, o mai bună utilizare a resurselor existente ale Uniunii Europene ca să avem și un sistem de informare mai bun în legătură cu situația de la frontierele noastre externe. De asemenea, am propus și asta la cererea expresă a statelor membre, ca Regatul Unit și Irlanda, Republica Irlanda, să poată și ele participa, în ciuda faptului că ele nu fac parte din sistemul Schengen, însă ele și-au exprimat dorința de a participa. Și cred că ar trebui să salutăm această solicitare. În legătură cu protecția datelor, sigur, aceasta este o chestiune foarte importantă, ca de obicei, și cred că garanțiile uh, uzuale se pot aplica, dar poate că trebuie adoptate și măsuri extraordinare de precauție uh, am uh, înaintat un amendament spunând că informațiile colectate nu pot fi transmise către țări terțe și vor rămâne acestea o chestiune internă a Uniunii Europene. Propunerea Eurosur se referă doar la frontierele externe ale Uniunii Europene. Noi avem mai multe puncte de intrare, de fapt avem aeroporturi, avem puncte de trecere ale a frontierelor, și cred că încă n-a sosit momentul să includem și, acestea, și pe acestea în propunerea privitoare la aerosuri. Dar eu am spus că dacă unele state membre doresc să acționeze mai rapid, ar trebui să aibă posibilitatea să o facă. Și eu am propus să uh, uh, aibă posibilitatea să o facă. Acestea ar fi, acesta ar fi un rezumat al uh, propunerilor mele pe lângă propunerea inițială a Comisiei, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum are cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Seifert. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Comisia salută proiectul de raport uh, privitor la Eurosur, pentru că acesta este foarte clar și are o viziune foarte clară în legătură cu supravegherea frontierelor. Dați-mi voie să dau trei exemple succinte în primul rând, protecția migranților și a vieților acestora la frontierele externe trebuie să devină un obiectiv clar al Eurosur. Nu trebuie să se concentreze acesta doar asupra măsurilor de prevenție, cum ar fi prevenirea migrației uh, ilegale și mm, infracțiunilor transfrontaliere. Proiectul de raport arată o înțelegere clară a obiectivelor reale ale Eurosur lucru uh, menționat de domnul Mulder, care a spus uh, că există această situație problematică, mai ales cu embarcațiunile de mici dimensiuni. Uh, e o problemă de care ținem cont. Sigur, e un fenomen greu de combătut, dar trebuie să reducem reducem numărul de morți în larg, care este inacceptabil. În al doilea rând, Proiectul de raport prezentat de domnul Mulder aduce claritate în legătură cu protecția datelor personale cu noul articol 12a, care clarifică cazurile excepționale în care aceste date pot fi obiectul unui schimb, pot face obiectul unui schimb, dar în condiții juridice foarte stricte. Comisia consideră că schimbul de date cu caracter personal nu reprezintă scopul Eurosur, ci doar clarifică, uh, propunerea Parlamentului European clarifică care anume ar trebui să fie ex- cazurile de excepție. Și, în final, proiectul de raport are de asemenea și o viziune foarte clară în legătură cu următoarele măsuri posibile, făcând o referire la articolul 20, alineatul 3, la faptul că, după cum a spus deja domnul Mulder, pe termen mediu și pe termen lung, uh, verificările controlele la frontieră și supravegherea la frontieră ar putea fi pe deplin incluse în Eurosur. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Și acum uh, aș da cuvântul doamnei Xenia Gheorghidiu sau domnului Constantinos Constantinides din partea Ciprului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția Cipriot, în primul rând, ar dori să mulțumesc raportorului pentru documentul întocmit și apoi ar dori să declare că înființarea Eurosur în prima parte a anului 2013 rămâne o prioritate importantă a președinției noastre după cum a declarat și Consiliul European la întâlnirea sa din iunie 2011, motiv pentru care și pe baza progreselor Frontex uh, pe durata președinției daneze, președinția cipriotă intenționează să facă pași înainte în negocierile la Consiliu în legătură cu acest regulament și la următoarea întâlnire a grupului de lucru probabil că va fi o ultimă examinare a documentului, eh, după care noi intenționăm să eh, ducem lucrurile la un nivel mai înalt eh, din punct de vedere politic, și anume în următoarele săptămâni. Noi sperăm că negocierile cu Parlamentul European Uh, pentru a se ajunge la un acord în primă lectură vor putea începe cât mai curând posibil, uh, cu siguranță înaintea sfârșitului acestui an. Președinția este de părere că proiectul de raport este o bază foarte bună pentru munca noastră pe viitor și uh, așteptăm cu interes să primim amendamentele care vor fi aduse la proiectul de raport. Președinția dorește să mulțumesc domnului Mulder pentru cooperare și sperăm că ne va permite să ajungem la un acord care să satisfacă toate părțile. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, reprezentantului Consiliului, spune președintele, am văzut că s-au ridicat câteva mâini colegi care doresc să participe la discuție. Începem cu domnul Musutil. Domnul Busutil, mulțumesc, domnule președinte, în numele grupului PPE și vorbesc și în numele domnului Scuria, raportul din numărul PPE. Mulțumesc domnului Mulder pentru raport. PPE-ul salută acest proiect de raport și, în general, suntem uh, de acord cu poziția domnului Mulder. Și de asemenea, grupul nostru e de acord că obiectivul Eurosur trebuie de asemenea să includă și salvarea de vieți, mai ales în Marea Mediterană și în zonele maritime. Noi considerăm că o consolidare a frontierelor noastre externe uh, se referă și la salvarea de vieți omenești, pentru că asta înseamnă o monitorizare a tuturor frontierelor noastre externe și ăsta este singurul mod în care putem să salvăm vieți. Astfel încât pentru noi Eurosur reprezintă un mod de a ne asigura că nu se va mai pierde nicio viață în Marea Mediterană sau în orice altă zonă maritimă a Uniunii. Am două observații specifice pe care doresc să vi le împărtășesc uh, și să le aduc atenție domnului Mulder. Uh, acestea se vor concentra în amendamentele PP. În primul rând, o susținere pentru cooperarea cu țările terțe. Noi considerăm că acest aspect al raportului ar trebui uh, subliniat încă și mai mult, deși sigur că suntem de acord cu poziția uh, domnului Mulder în această privință. La fel ca domnului Mulder, noi considerăm că Eurosur, pentru a putea fi funcțional și să fie cât mai eficient, trebuie ca cumva în mod practic și concret să implice și țările terțe. Uh, și al doilea punct se referă la zonele uh, prefrontaliere. Aici aș dori o clarificare, dacă e posibil. Dacă am înțeles eu bine, domnul Mulder spune că în ce privește includerea punctelor de trecere a frontierei și aeroporturile, aceasta ar fi o măsură acceptabilă, dar domnul Mulder uh, spune că ar trebui să fie luată ulterior, nu acum. Eu aș dori să știu mai exact dacă asta ar însemna includerea și a zonelor maritime, pentru că noi considerăm foarte clar că zonele maritime ar trebui incluse imediat în uh, sfera de aplicare. Prin asta nu înțeleg doar uh, zonele maritime care uh, țin de competența statelor membre în mod individual, ci și zonele maritime care depășesc sfera de competență a statelor membre. Credem că și acestea ar trebui imediat incluse în uh, mandatul Eurosur în ce privește supravegherea acestora. Deci poate că domnul Mulder uh, va, ne va aduce clarificări aici. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum doamna Ladford din nou. Mulțumesc și mă scuzați că intervin din nou. Iată că sunt foarte vorbăreați în această după-amiază și mă scuzați că din nou mă refer la poziția Marii Britanii și credeți-mă că eh, din păcate nu, nu, nu vreau să mă tot refer la excepționalismul, caracterul excepțional al Regatului Unit, dar asta e situația. Nu sunt de acord cu Comisia. Eu uh, mă bucur că și Consiliul și domnul Mulder, ca raportor al Parlamentului, propun să existe măsuri uh, pentru participarea um, Regatului Unit într-o anumită măsură. Bun, eu înțeleg foarte bine argumentul că noi nu putem participa doar pe bucăți, dar pe altă parte Regatul Unit are o capacitate esențială și importantă de supraveghere maritimă și e bine să recunoaștem acest lucru și putem ajuta și noi la salvarea de vieți omenești pe mare, dar există o diferență cheie între textul propus de către Consiliu și textul propus de Ian Mulder. Și sper să conving pe Ian Mulder să aibă o atitudine pozitivă uh, referitor la sugestiilor Consiliului și anume să existe posibilitatea uh, nu doar a unor acorduri bilaterale sau multilaterale între Regatul Unit și Irlanda, bun, eu vorbesc acum pentru Regatul Unit, dar, uh, deci Regatul Unit și Irlanda și unul sau mai multe state membre, ba chiar Consiliul merge și mai departe, uh, și spune că aceste acorduri de tip bilateral sau multilateral ar putea include și țări terțe din vecinătatea uh, Uniunii Europene. Deci Regatul Unit să se implice în cooperarea între statele membre și state terțe învecinate cu Uniunea Europeană. Bun, și acum legându-mă de ce a spus domnul Busutil, că e nevoie de o cooperare mai uh, puternică cu țările învecinate, spun și eu că dacă există rețele regionale cu țările vecine, între state membre și state terțe vecine, poate ar fi absolut uh, și întrucâtva pervers să nu îngăduim Regatului Unit să participe la asemenea rețele, pentru că el, pentru că Regatul Unit poate coopera doar cu state membre și nu cu state terțe. Așadar, eu, fără îndoială, voi depune un amendament sugerând uh, că textul Parlamentului să reflecte poziția mea și anume să ținem cont de propunerea Consiliului și aș ruga pe domnul Mulder și bine, voi face și un lobby privat asupra domniei sale să aibă o atitudine pozitivă asupra cererii mele și uh, Regatul Unit să poată participa. Bun, asta nu ca să facem o favoare Regatului Unit, ci să recunoaștem că el are o capacitate care nu poate fi ignorată. Și poate că n-ar avea sens să interzicem uh, uh, participarea Regatului Unit la rețele care includ state membre și țări terțe învecinate. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Keller. Mulțumesc foarte mult în numele verzilor și eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Mulder și să-l felicit pentru raportul excelent. Uh, suntem și noi de acord cu îngrijorile referitoare la salvarea pe mare și cu celelalte subiecte pe care le-ați adoptat foarte bine în raportul dumneavoastră. De exemplu, faptul că uh, există un articol propriu pentru protecția datelor, acest lucru este pe deplin sprijinit de către grupul nostru. Ați mai menționat de asemenea și chestiunea răspunderii în timpul salvărilor pe mare, lucru foarte important pentru că ă, știm să, că există probleme la bord, e un lucru, dar să aducem și un ajutor e altceva, deci trebuie să tratăm și această chestiune. Cât despre protecția datelor, tot o să mai adăugăm câteva completări, cum ar fi ă, nevoia pe care o vedem de a exista un fel de jurnal pentru schimbul de informații între diferitele centre în uh, interiorul Uniunii Europene. Încă ne mai punem câteva întrebări referitoare la aspectele legate de cooperare cu țări terțe și am vrea să întrebăm Comisia de ce considerați că este important să facem schimb de date cu caracter personal cu țările terțe suntem puțin nelămuriți de deci ce ar fi o astfel de necesitate. Datele cu caracter personal nu ar trebui să fie colectate în mod normal, dar dacă sunt, atunci de ce acestea ar fi, um, să de ce s-ar face schimb de acestea cu țările terțe? Poate putem să primim câteva lămuriri. De asemenea, mai e și întrebarea cine va avea acces la aceste date. Uh, Uh, legate de Eurosur, Europol și alte agenții. Există o listă, una limitată sau uh, se va adăuga ceva? Un alt lucru pe care vreau să-l știu și un lucru pe care l-am discutat și în cadrul ultimului schimb de păreri. Uh, în tehnologia uh, nu este un obiectiv în sine și propunerile din partea Comisiei sunt destul de costisitoare. Există un studiu pe care l-am aici în față, realizat de o fundație germană care a analizat chestiunea costurilor legate de Eurosur și uh, Um, cercetătorii independenți au descoperit că s-ar putea ca Comisia să subestimeze anumite costuri și o să vă prezint câteva dintre ele. Deși uh, propunerea Comisiei era destul de mare în ceea ce privește costurile, Comisia estimează, de exemplu, că centrele de coordonare naționale vor costa 99,6 milioane de euro. Însă, în realitate, ă, statele membre ă, au estimat deja 5 milioane pentru perioada 2011-2013 și mai există și alte 112 milioane ă, cu caracter indicativ în ceea ce privește fondul pentru siguranță internă pentru 2014-2020 care sunt alocate în proiectul de regulament Eurosur. Așadar, așa ajungem la o cifră mai aproape mai degrabă de 7 milioane. În plus, Uh, în ceea ce privește um, tablourile situaționale și pre-situaționale uh, acestea, Comisia a estimat că 129 de milioane, pe când Frontex a estimat aproximativ 20 de milioane pentru perioada 2011-2013, plus 132 de milioane pentru Fondul de Siguranță Internă pentru 2014-2020, ceea ce ne aduce mai aproape de 152 de milioane. Există așadar o diferență. Încă o astfel de diferență mare poate fi întâlnită și în aplicarea mm, instrumentelor de supraveghere, unde uh, costul estimat de către Comisie 29,6 uh, milioane, dar de fapt uh, s-au, uh, s-au cheltuit mai degrabă 35 uh, uh de milioane cu um, cercetare și dezvoltare 2010-2012 și dacă uh, calculăm o perioadă de 10 ani, lucrurile tot cresc, sume tot cresc și uh, Uh, mai există și uh, o prioritate pentru cercetare și dezvoltare care este regăsită în strategia 2020 și s-a propus o creștere semnificativă pentru bugetul general pentru securitate și ajungem la undeva la 350 de milioane de euro, adică mult diferit și, în plus, în ceea ce privește relațiile cu țările terțe, studiul um, spune că există o diferență între 5,4 spus de uh, comisie și 98 de milioane pe care estimează um, Uh, studiu, iar studiul se bazează pe aproximativ 38 de milioane de euro care ar fi alocați pentru proiectul DCI tematic, e vorba de bani pentru migrație 2011-2013 și dacă luăm o perioadă de 10 ani trebuie calculate și aici lucrurile și uh, costurile de operare ale țărilor um, pentru Eurosur din 2014-2020 și Până la urmă, o să vedeți, sunt multe cifre aici, dar le puteți regăsi în studiul respectiv, este unul independent. Deci, până la urmă, avem uh, o stimare a comisiei care spune că um, uh, va costa 338,7, um, uh, dar de fapt Eh, costurile ar fi undeva la 800 și ceva de milioane de euro și poate Comisia, în lumina acestor date, ar putea să mai examineze o dată eh, costurile și să vedea de unde sunt greșelile sau ceva. Eu când am citit studiul mi s-a părut destul de convingător, dar bine, oricând suntem gata să învățăm, dar trebuie să luăm anumite lucruri de acest gen în acest uh, eh, Consiliu pentru această diferență ar fi un, o sumă semnificativă uh, în termen de criză, e vorba de aproape 900 de milioane, iată, o bucățică destul de mare de prăjitură. Așadar, mulțumim încă atât domnului Multor pentru raportul excelent, o să aducem și noi câteva completări, dar în ceea ce privește costurile și încă un lucru pe care vreau să uh, îl uh, adresez comisiei, de ce e nevoie de uh, aceste schimburi de date cu caracter personal cu țările terțe? Uh, Mulțumim. Acum, uh, Iacolino. Grazie, eh, președinte. Anche volevo dire che... Mulțumesc, domnule președinte. Profitând de uh, cele spuse de domnul Mulder, vreau să spun că poziția sa e coerentă cu spiritul și valorile care au inspirat dosarul de care vorbim. După cum spunea și antevorbitoarea mea, însă o trebuie făcută o evaluare uh, ce privește costurile și beneficiile. Am două observații și întrebările uh, aferente. Amendamentul 13 și amendamentul 15 ale textului. La 13 se prevede ca toate statele membre să fie interesate independent dacă sunt situate la frontierele terestre și maritime de activarea Centrului de Coordonare. Și e un amendament care poate fi util. Însă acesta trebuie conciliat cu amendamentul următor, și anume 15, care în privința acestor centre de acțiune și coordonare prevede și o competență specifică acestora în ce privește verificarea punctelor de frontieră. Cred că e vorba de activități incompatibile aici și prezintă dificultăți obiective. Acum aș dori să aflu ce are de spus raportorul și comisia pe acest punct. Obiectivul Eurosur e cel de a consolida controlul frontierelor externe. Asta trebuie să fie și valoarea sa adăugată, precum și protecția migranților disperați care caută protecție nu doar la Marea Mediterană, a, a fost repetat și afirmat de mai multe ori, inclusiv la comisia noastră, că saltul de calitate ar fi ca acordurile cu țările terțe să fie încheiate de Uniunea Europeană, nu de state membre. Eu aș sugera colegului Mulder să evalueze concret această opțiune la amendamentul 40, domnia sa se uh, referă exact la protecția vieților migranților și la acordurile bilaterale care combat criminalitatea organizată și traficul de ființe umane care este un instrument care trebuie uh, instrumentul care trebuie folosit uh, pentru combaterea infracționalității sunt acordurile bilaterale și multilaterale între statele membre și țările terțe. Eu cred că soluția este un sal de calitate și anume Uniunea Europeană trebuie uh, să definească aceste acorduri care reglementează fluxurile migratorii și combat uh, în mod eficient și incisiv fluxurile ilegale. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna McIntyre. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș mulțumi în primul rând raportorului pentru munca pe care a depus-o pentru acest raport. Cred că suntem cu toții de acord cu obiectivele și anume faptul că ar trebui să ne asigurăm că prevenim uh, pierderea de vieți um, pe care, care s-a tot avut loc în Mediterană în ultima vreme. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc foarte mult pentru cooperarea din cadrul reuniunilor uh, raportorilor din umbră și pentru faptul că a ținut cont deja de anumite chestiuni pe care le-am discutat acolo un domeniu deosebit care mă interesa pe mine și este primul dintre cele trei puncte pe care aș vrea să le exprim aici, este așadar implicarea Regatului Unit și a Irlandei. Aș întreba raportorul și comisia dacă ar putea să ne spună mai multe despre modul concret um, um, în care văd ei participarea Regatului Unit, în ce măsură să participe. Uh, Regatul Unit are multe de oferit în acest uh, subiect și, și vrea să ajute, vrea să se implice. Și ar fi păcat dacă nu i s-ar permite să participe în măsura în care ar putea să o facă. Și mă întreb de ce ați ales să adăugați acest amendament la articolul 17 și nu 18 și care au fost motivele acelei, pentru această alegere și, în linii mari, cum vedeți participarea Regatului Unit și a Irlandei? Cel al doilea punct pe care vreau să-l menționez este îngrijorarea mea, menționată de altfel de antevorbitori, referitoare la costurile acestui sistem. Provocarea provocările tehnice sunt imense pentru ceea ce ne propunem noi aici. Și trebuie să spun că n-am auzit de niciun sistem informatic care să intervină uh, în bugetul care a fost propus de fiecare dintre guverne. Deci sunt oarecum sceptică, foarte sceptică, de la bun început. Aș vrea să ni se oferă niște garanții din partea Comisiei că pot să susțină bugetul care a fost propus și o să întreb Comisia cum, se vă, cum va asigura că aceste costuri vor fi ținute sub control. Ce, de-al treilea lucru pe care vreau să spun e o întrebare adresată și raportului și Comisiei și se referă la articolul 15. Am aici o preocupare că Aici începem să examinăm chestiuni de siguranță națională care uh, țin de competența exclusivă a statelor membre. Și atunci pun sub semnul întrebării dacă mm, Comisia uh, nu cumva prescrie modul în care ar trebui să reacționeze statele membre la anumite impact, uh, la anumite niveluri de impact stabilite de Frontex. Deci, sunt preocupată că s-ar putea să se meargă prea mult aici în uh, chestiuni care țin de, națio- de siguranța națională, dar în linii mari sprijinim acest raport și mulțumim domnului Mulder pentru el. Mr. Bronx, your turn. Domnule Bronx, domnul, este rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Desigur, trebuie luate toate măsurile pentru a preveni uh, moartea migranților care ajung, încearcă să ajungă în Europa pe embarcațiuni mici și sunt sigură că acest raport va veni ca o contribuție pozitivă. Deci niciun fel de deces de acest tip nu poate fi acceptabil și orice eșec în salvarea persoanelor aflate în pericol este de asemenea inacceptabil. Uh, dar trebuie să examinăm de ce oamenii aceștia sunt pregătiți să își riște viața, cea a celor apropiați, chiar a copiilor lor, în astfel de călătorii deosebit de periculoase. Motivele sunt clare. Dacă uh, își asumă astfel de uh, riscuri de a se înneca, de a muri, și până la urmă ajung uh, la țărm, vor uh, primi azil sau li se va refuza azilul, dar vor, li se va permite șederea. Uh, dar obligațiile acestea de acceptare a solicitanților uh, de azil ilegal sunt create de, de oameni, nu sunt înscrise undeva în piatră și atunci pot fi și modificate tot de oameni. Și rebudirea astfel de, unei astfel de obligații ar elimina stimulentele din pa- pentru acești imigranți care își riscă viețile lor și ale altora și până la urmă ar pune capăt a acestei practici de- deosebit de periculoase. Mulțumim, domnule Bronx. După cum uh, ați observat, începe să se umple sala în uh, um, vederea votului care va începe la 5.30, de la sugera uh, răspunsuri foarte scurte din partea uh, comisiei la întrebările adresate. Dau așadar cuvântul uh, comisiei acum, după care um, va urma raportorul pentru um, observațiile de încheiere. Comisia. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate aceste comentarii interesante. Timpul este deosebit de scurt și eu voi fi succint, însă îmi pare rău, nu voi putea să răspund tuturor întrebărilor chiar acum, pe loc. Domnul Busutil se referea la tabloul uh, prefrontalier de informații operaționale și aș vrea să subliniez aici articolul 11 alineatul 3 în care se include în mod explicit posibilitatea de a avea uh, supraveghere a frontierelor aeriene și verificări la punctele de trecere a frontierii. Iar aceste informații ar trebui să fie incluse în tabloul uh, comun de informații prefrontaliere. Este vorba de o deschidere a, a procesului pentru, către includerea supravegherii frontierelor aeriene și a controlelor la frontiere. Cât despre cooperarea cu țările terțe, care ar trebui să fie inclusă în cooperarea uh, cu Regatul Unit și Irlanda, uh, Comisia nu are nimic împotrivă în principiu, dar întrebarea aici este de fapt dacă nu cumva Regatul Unit ar trebui să fie mai explicit referitor la ce intențiare vrea să fie vorba de o cooperare în Mediterană. De exemplu, în acest moment se lucrează în, la rețeaua Seahorse în, pe teritoriul Mediteranei, dar mai este vorba și de uh, chestiunea mai multor uh, teritorii care aparțin Regatului Unit din uh, regiunea respectivă. Nu vreau să intru în detalii pentru că, după cum știți, este vorba de un subiect uh, politic foarte dificil și în uh, cooperare nu punem sub semn întrebării uh, valoarea adăugată pe care Regatul Unit ar putea să o aducă, dar, pe de altă parte, vrem să avem aceste discuții uh, politice aici sau vrem să facem ca acest uh, Um, program să fie operațional până în 2013. Cealaltă întrebare este dacă nu cumva Regatul Unit se gândește să meargă mai departe uh, de Atlantic, dar de fapt Regatul Unit nu oferă, nu oferă niciodată un răspuns um, concret și poate toată lumea ar trebui să vină cu cărțile pe față și să vedem exact ce se intenționează din punct de vedere politic de către Parlament și de către Regatul Unit. Nu prea e cazul ca Comisia să se implice în astfel de chestiuni politice. Apoi, pe scurt, raportul pe care l-a citit uh, cu comisia cu foarte mare interes este raportul uh, Borderline, care a fost comandat de către Uh, Partidul Verzilor. Interesant aici este de văzut că s-a făcut un efort uriaș în înțelegerea Eurosurului, despre ce e vorba în acest an, examinarea anumitor aspecte. Însă Comisia ar fi fost uh, recunoscătoare dacă autorii acestui raport ar fi făcut măcar o dată efortul de a contacta Comisia pentru a clarifica o serie de presupuneri uh, de alegații făcute în raport, mai ales în ceea ce privește costurile unde Comisia trebuie să spună că aceste presupuneri sunt pur și simplu greșite. Vă voi da un exemplu. S-a făcut de, cel mai, de mai multe ori o extrapolare la o perioadă de 10 ani a costurilor, fără să se țină cont că ce a făcut Comisia în uh, evaluarea impactului financiar uh, Uh, în ceea ce privește costurile înființării anumite, unei anumite capacități legate de rețea, de servicii și apoi costurile de mentenanță ale acestui serviciu sau ale acestei uh, rețele. Dacă e vorba, de exemplu, de folosirea rețelei de comunicare în sine, e vorba de discuții pe care le-am avut cu industria și am avut niște experiențe destul de neplăcate pentru că cei din domeniu, din sector, s-au estimat doar uh, demararea acestei uh, rețele ca valorând 10 uh, milioane de euro, ori um, Frontex a obținut un preț mult mai mic. Uh, și nu mai facem acest test. Am mers pe internet, am făcut uh, criptare, criptare de software care au permis obținerea unui cost de 1,5 milioane de euro pentru con- conectarea primelor șase state membre și va fi încă 1,5 milioane de euro pentru conectarea a alte 12 state membre, ceea ce înseamnă că, de fapt, costurile se um, ajung la vreo 3 milioane, mult mai mici decât uh, cele făcute în evaluarea de impact uh, a Comisiei. Cât despre centrele de coordonare naționale, da, este adevărat că um, estimarea costurilor făcută aici de către comisie este cam scăzută, însă uh, în vom face, uh, prin acest regulament, vom face ca opțiunile uh, um, obligatorii să fie cele mai mici. Deci nu o să trecem la comand, comandă și control, vom trece doar la coordonare, nu o să acoperim și controle la frontiere și supravegherea aeriană, vom, ne vom rezuma doar la supravegherea um, frontierei maritime și um, terestre, ca să diminuăm costurile, dar pe de altă parte statele membre deja gândesc mai mult în perspectivă să includă mai multe lucruri uh, în aceste costuri, lucruri care evident duce la o creștere a acestora. Dar e vorba de lucruri lucruri uh, legate indirect de Eurosur. Vă mai pot da și alte exemple, însă mă tem că ar dura prea mult și, uh, pe de altă parte, Comisia este mai mult decât dispusă să um, dea mai multe detalii uh, tuturor celor care sunt interesați de aspectele legate de cost și vă pot spune că din ce am văzut până acum, uh, noi considerăm, nu putem să promitem, dar în acest moment se pare că costurile Eurosur sunt până acum sub estimările pe care le-am făcut noi și, pe de altă parte, am fost și noi destul de generoși în ceea ce privește sumele pe care le-ar uh, ar trebui să le primească Frontex. Așadar, nu cred că avem aici o problemă atât de mare referitoare la sume, ci cred că mai degrabă avem o problemă uh, în ceea ce privește sursa acestor bani care să se ajungă la Frontex. Aici e o discuție separată. Mai uit aici ce alte întrebări au mai fost puse. S-a mai ridicat o chestiune, uh, domnul Iacolino a întrebat dacă în uh, chestiunea acestor racorduri cu țări terțe, dacă ar trebui uh, dacă am înțeles eu bine, nu prea sunt sigur dacă am înțeles bine, dacă ar trebui să fie vorba doar de un acord um, unic la nivel de Uniune cu acele țări terțe sau dacă ar trebui să existe și o posibilitate de uh, a încheia o multitudine de acorduri bilaterale. Motivul pentru care Comisia ar prefera cea a doua variantă, doar voi termina propoziția asta și închei, este acela că există deja o serie de dezacorduri, de neînțelegeri și nu vroiam pur și simplu ca aici să trebuiască să o luăm de la capăt cu negocierile care se pot adeveri destul de lungi. Mulțumim Comisiei pentru explicații. Domnule Multor, aveți uh, uh cuvântul pentru încheiere cu observația că trebuie să țineți cont de timp pentru că trebuie să începem voturile. Voi vorbi pe scurt. Le mulțumesc tuturor pentru sprijin și le voi răspunde foarte pe scurt. Domnului Busutil, Cred că aeroporturile și granițele maritime pot fi incluse, dar nu se află sub uh, obligație. Se poate face acest lucru doar dacă este nevoie. În uh, ceea ce privește Sarah Ludford, ce privește pe Sarah Ludford, Cred că atâta vreme cât cooperarea este benefică pentru toată lumea, trebuie să cooperăm atât de, de mult cât este posibil cu Marea Britanie. și în ceea ce privește schimbul de informații, dacă este în beneficiul ambelor părți, uh, se poate discuta acest lucru. Doamna Keller, mulțumesc pentru sprijin. În ceea ce privește cifrele, trebuie să le verificăm, pentru că de la început am întrebat și eu comisia dacă prevederile bugetare sunt suficiente. Deocamdată răspunsul a fost da, dar nu știe nimeni Uh, urmează un nou uh, cadru financiar multianual, deci trebuie să uh, facem verificările, poate că vor crește costurile. Domnul Iacolino. Am introdus acest amendament pentru că se bazează pe Convenția Schengen și Schengen este pentru toate statele membre, chiar dacă au, toate statele membre Schengen, chiar dacă au graniță externă sau nu doamna McIntyre, care este natura cooperării cu Marea Britanie, nu pot să vă spun, am, deci, am deschis doar posibilitatea cooperării și forma pe care o va lua va depinde de negocierile ulterioare. Domnul Bronx, sunt de acord, prevenirea este... E mai important să previi decât să vindeci. Dar dacă este să privim motivele pentru care oamenii uh, doresc să își riște viețile, va vedea de ce am propus această cooperare apropiată între statele membre și de ce am propus delegațiilor uh, acestor uh, state care sunt implicate și de ce am propus ca ele să fie informate cât de repede pentru a acționa înainte să fie prea târziu. Mulțumesc foarte mult! domnule Mulder, și pentru efortul de sintetizare. Dați-mi voie să împărtășesc cu dumneavoastră următoarele anunțuri. Termenul limită pentru amendamente, luni, 17 septembrie, la prânz. Discutarea amendamentelor în comisie, prevăzută pentru 10 și 11 octombrie, iar votul ar putea avea loc la sfârșitul lui noiembrie. După Acestea fiind spuse, vom trece la vot. Timpul prevăzut este de jumătate de oră. Deci vă rog să vă concentrați, pentru că mai avem încă un punct pe ordinea de zi după ce am uh, terminat votul. Deci, Vom începe cu propunerea pentru regulament cu privire la jurisdicția, dreptul aplicabil și recunoașterea și aplicarea deciziilor în ceea ce privește regimurile matrimoniale de proprietate. Raportoarea este colega noastră, doamna Evelyn Gebhardt. Începem cu amendamentele. Dacă aveți cartelele la voi, atunci putem începe. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă.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 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie să verificăm. La amendamentul 11, verificare electronică, am deschis votul. Am închis votul.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 din cauza abținerilor. 22 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru. Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm totuși. Se pare că au fost destul de egale numerele. Verificăm electronic 38 votul deschis. Închide votul. 22 împotrivă. Ce s-a întâmplat? Nu văd alte cifre. Putem vedea pe panou? Verificarea electronică ce s-a întâmplat? A fost ștearsă? Haideți să, să repetăm verificarea la 38. Am deschis votul. Votul este închis. 19 versus 22 se respinge cu 7 abțineri. 24 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 da, am trecut la recitaluri, deci amendamentul, la considerente, amendamentul 26. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Îmi cer scuze? Am văzut mai multe mâini la da decât la nu, dar haideți să verificăm. Verificăm la amendamentul 28. Am deschis votul.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 45, 4 împotrivă și 0 uh, abțineri. Felicitări, doamnă Gebhardt, și trecem mai departe. Mulțumim! Trecem la propunerea pentru un regulament al Consiliului cu privire la jurisdicția, drepturile aplicabile și recunoașterea și aplicarea de um, consecințelor parteneriatelor înregistrate. Domnul Cashman este, Cashman este raportorul, dar el nu este prezent aici și este reprezentat de colega noastră, doamna Gebhardt. Și doriți să susțineți anumite compromisuri, dacă îmi doriți să luați cuvântul, putem trece la vot. Asta este, trecem la vot. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Am cer scuze, am sărit peste 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17. Avem un amendament de compromis la 17 și 35. Deci votăm acum. Aveți copia textului? Nu aveți. Deci o voi citi. Yes, uh, you, you got it. Do you have it? Aveți hârtia până la urmă. Aveți textul amendamentului de compromis? O are toată lumea? Putem trece la vot? În regulă. Haideți totuși să o citim, ca să se consemneze. alegerea dreptului aplicabil decât dacă este vreun acord între persoane private care stipulează altceva. Partenerii pot alege regimul juridic aplicabil atâta vreme cât este vorba despre dreptul unui stat care recunoaște institu- um, instituția uh, parteneriatului înregistrat. Acest compromis include amendamentele 17 și 35.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 Împotriva abțineri se adoptă 37. Îmi cer scuze, 31. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 37. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 38. Pentru. Împotriva. Abțineri? Se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, considerentele. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da. Nu, votăm amendament cu amendament. Deci, 5. Îmi cer scuze, am sărit peste 4. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă și votăm textul în bloc. Verificare electronică. Începem acum. Deschid votul. 46 la 3, o singură abținere. Felicitări, domnule Cashman. Și mulțumim că uh, mulțumim doamnei Gebhardt pentru că l-a reprezentat pe colegul nostru. Cel de-al trei, cea de-a treilea propunere pentru decizia Parlamentului și a Consiliului cu privire la anul european al cetățenilor 2013. Raportorul este colegul nostru, colega noastră, doamna Antigoni Papadopoulou. Dacă nu mă înșel, Votul este rezultatul uh, compromisurilor care au reieșit în urma negocierilor cu Comisia și Consiliul. Deci avem un text de compromis, ceea ce înseamnă că Votăm textul de compromis și apoi textul modificat. Ce pentru compromis? Împotrivă. Se abține și se adoptă. Deschidem votul electronic pe forma finală a textului. Am deschis votul. Am închis votul. Am închis votul, deci. 45 la 2 cu două abțineri. Mulțumim, domnul Papadopoulou, pentru textul de compromis. And, well, that really made it easier. That really made it easier. Because it means that we are escaping some 30 30 something, some almost 40 pages. Bun, iată, mai avem aproape 40 de pagini de amendamente. Am reușit să scăpăm, de fapt, de ele. Deși aveam, datorită doamnei Antigone, am reușit să sărim peste ele. Acum We're voting now on the budgetary... Deci votăm acum amendamentele um, cu caracter bugetar. Bugetul general al Uniunii Europene, punctul 11. Raportorul pentru avizie, domnul Iacolino, obișnuit al, al acestor rapoarte. Da, uh, doresc să uh, retrag 56-70 de la amendamente. Bun, deci a fost retras. Foarte bine. Haideți să începem, haideți să ne concentrăm. Am Amendatul 56, 13. 56, 13. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56, 14. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 56-15 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 56-16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 56-17 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 56-17. 56, 18. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Acum 56, 19. Dacă e compatibil. Bun, deci cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 56, 20. Pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-81. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-22. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-23. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5601 pentru. Împotriva abțineri verificăm cu vot electronic. Am deschis votul la 5601. Deci votul s-a deschis, vă rog să votați. Bun, votul s-a închis. Nu, încă nu. N-a votat toată lumea. Bun. Votul s-a închis, 26 pentru, 23 împotriva, Obținerea deci se adoptă. Bun. 56, 26. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 56, 02. Cine pentru? Împotriva. Abțineri, cred că există totuși o majoritate, că data trecută cred că a fost adoptat, dar verificăm cu vot electronic 5602. Am deschis votul electronic. Am închis votul și avem 26 pentru 24 împotrivă. Se adoptă, precum spuneam. Bun, 56. Deci 56, 28, 56, 28, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 56, 29, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 56, 31, pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm la 5631. am deschis votul electronic. Acum am închis votul, avem 22 de voturi pentru, 28 împotriva, se respinge. 5632 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5633. 33. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 56-34. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 56-35. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 36. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 38 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 39 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 56, 03, 40 și 41. Cine este pentru acestea trei care sunt identice? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 56-42. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 56-04 și 56-43. Pentru. Împotrivă. Verificăm verificăm uh, la 04 și 43 identice. Am deschis votul electronic. Am închis votul. Avem 44 de voturi pentru 6 împotrivă. Ați ridicat uh, mâinile, m-ați indus în eroare. 5644 uh, e caduc, acum 56-45 cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 46 acum cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 82 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul este caduc. Bun. 83, 56, 83. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 52. Pentru. împotriva abțineri, se respinge. 53. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 54. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 55. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 07 pentru, împotriva, abțineri, nu-i clar, verificăm, vă rog, cu vot electronic pe 5607. Am deschis votul electronic. Și acum l-am închis și avem 26 pentru, 24 împotrivă. Deci se adoptă. Bun, trecem la 59. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotriva abțineri. Nu, se respinge. 58 acum. Cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 60 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru împotrivă abțineri se respinge. 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. 64 65 și 66 identice cine pentru împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, dacă nu greșesc eu. Se respinge. 70 cade, dar avem înainte 69. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Nu, haideți să verificăm, să cerut verificarea la 69. Am deschis votul electronic. Acum am închis votul electronic și avem 26 la 21 cu două abțineri de se adoptă. Bun, 70 a fost retras, 71 cine pentru? Împotrivă se respinge. Bun, s-a cerut verificarea la 71. Verificăm cu vot electronic, am deschis votul. Am închis votul și avem 19 voturi pentru 29 împotriva se respinge. Acum 56-08, cine pentru?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 împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru împotriva cred că a fost respins. Bun, acum 77 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 78. Nu, nu, nu. S-a cerut verificare la 77. Foarte bine, verificăm. Cu vot electronic am deschis votul. Bun, acum am închis votul. Avem 19 voturi pentru 28 împotrivă, deci se respinge. Trecem la 78. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 79. Cine pentru? Împotrivă, nu. Haideți, uh, e nevoie, să, e nevoie de verificare la 79. Am deschis vot electronic. Acum am închis votul și avem 28 pentru, 22 de voturi împotrivă, deci se adoptă. Bun, 56-10, cine pentru? Împotriva obțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Nu. Vă rog, putem repeta 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum avem votul final. Vot list finală pe proiectul de uh, aviz al, al colegului nostru Iacolino. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul 1? Am spus. Acum cine este împotrivă? Cred că e respins. Bun, amendamentul 2 acum. Nu, se cere verificarea la amendamentul 1, foarte bine, cu vot electronic, la amendamentul 1. Am deschis votul și am închis votul. 21 la 29 se respinge. Acum amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 4. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și Asta înseamnă că referirea la FRA va fi introdusă în partea a doua alineatului. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum votul final cu vot electronic. S-a deschis votul electronic. Acum votul electronic s-a închis și avem 44 pentru un vot împotriva 5 abțineri. Felicitări domnului Iacolino. Mai avem un vot. Mai avem încă un vot. Haideți să trecem rapid la ultimul vot. Eh, bun. Și aici e vorba de un exercițiu al compromisului și mulțumim pentru eh, aceasta domnului Mulder pentru că ne ajută pe noi să terminăm mai rapid. Dacă votăm textul de compromis, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum textul în întregimea sa, așa cum a fost modificat, deci votul final, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și avem 50 de voturi pentru niciun vot împotrivă, nicio obținere, deci unanimitate pentru comercializarea precursorilor de explozivi. Mulțumim, domnule Mulder. A fost un vot de drept exploziv. Bun, ne apropiem, iată, de final. <laughs> the boast is there. The, the boat is there. Eh? How are you? Fine. Okay. You kindly request. Vă rog să părăsiți sala în liniște so that we can move on to Mrs. Bauer's report. Astfel încât să putem continua cu raportul doamnei Bauer în câteva secunde, vă rog. Silence in the ranks. Liniște Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog pe cei care rămâneți în sală să păstrați liniștea ca să putem continua. Următorul punct pe ordinea de zi este cel cu, uh, cel cu numărul 13 și se referă la protecția consulară pentru cetățenii Uniunii în străinătate. Raportor este colega noastră, doamna Edith Bauer. Vorbim acum despre amendamentele la proiectul de raport privind propunerea unei, pentru o directivă a Consiliului cu privire la protecția consulară. Avem o serie de amendamente care au fost înaintate și vom, vom asculta pe doamna raportor, doamna Bauer, și alți câțiva membri în încheierea discuțiilor noastre de astăzi. Doamnă Bauer, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând colegilor mei pentru propunerile care duc către un compromis. Am uh, primit în total 106 astfel de uh, propuneri, inclusiv amendamentele inițiale, majoritatea acestor uh, amendamente au acceptat noua linie a raportului nostru pe care am prezentat-o. Le sunt uh, recunoscătoare colegilor. Mai rămân câteva chestiuni de dezbătut, printre care în ceea ce privește um, aspectele personale ale aplicării acestei uh, directive, um, colegii au înțeles că termenii membru al familiei sau uh, rude au dispărut din textul inițial și am făcut acest lucru pentru că s-ar putea ca suprareglementarea ar putea să fie negativă. De exemplu, dacă e vorba de membrii um, de familie care locuiesc într-o o țară terță și care sunt considerați membri ai familiei până la vârsta de 21 de ani. Imaginați-vă o situație în care se salvează un membru al familiei care are 21 de ani și nu și pe cel care are mai uh, mult, 22 și uh, în serviciul extern uh, ne-a spus uh, clar să nu uh, suprareglementăm această chestiune, pentru că dacă la fața locului uh, autoritățile insistă să respecte la literă uh, normele, s-ar putea să se ajungă la niște consecințe dramatice. Am menținut trimiterea aluzia, însă nu am menținut măsura în sine. Să lăsăm această trimitere în text sau o, elimin, sau o eliminăm și pe aceasta, iată o întrebare pe care o adresez colegilor de față. Cât despre amendamentele 7, 49, 50, 56 referitoare la sănătate, apoi 85, acestea pun probleme pentru că câmpul de aplicare a acestora ar, ar fi extins uh, la apatrizi în funcție de amendamentele care ar fi aduse. Însă, tratatul de la Lisabona face o legătură între protecția consulară și cetățenia Uniunii Europene dacă a includem în preambul propunerea doamnei uh, Nianuca, adică și chiar dacă facem acest lucru, tot nu putem să extindem domeniul de aplicare la persoanele care nu sunt prevăzute în tratatul de la Lisabona. Cred că aici avem de-a face cu problema cea mai spinoasă mm, referitoare la amendamente. Aici, un alt aspect care ar putea fi uh, controversat ar fi extinderea protecției uh, consulare, temeiul juridic se referă la coordonare. Noi am putea să mergem până la limitele coordonării, dar nu putem să impunem și alte obligații statelor membre. Protecția consulară are interpretări foarte diferite în statele membre și fac apel la colegii noștri să nu uh, Uh, intenționeze să impună noi obligații, să definească noi obligații pentru statele membre, pentru că trebuie să ne încadrăm totuși în acest câmp al coordonării. Nu Mai există alte puncte de dezacord, cel puțin parțial, între propunere și amendamente. Uh, Cred că pe baza unui aviz AFET, unii dintre colegii mei au propus să fie delegația Uniunii Europene cea care să preia toate funcțiile ce privesc protecția consulară. Cred că această propunere ar fi greșită, pentru că cetățenii europeni pot în acest moment, în temeiul legislației europene, să aleagă între diferitele uh, reprezentanțe consulare pe care le-au la dispoziție și n-aș vrea ca delegația Uniunii Europene să uh, joace rolul unui dispecerat. N-ar trebui să fie Uniunea Europeană cea care să îi spună persoanei vizate care este secția consulară pe care trebuie să o aleagă, pentru că persoana respectivă are dreptul de a alege și în acest sens amendamentele 75 și 76 nu sunt acceptabile din punctul meu de vedere, pentru că acestea vin în, în contradicția drepturilor prevăzute în tratate. primul alineat articolul 2 și cel al doilea din articolul 4, primul alineat din articolul 8 și articolul 14 includ niște propuneri de compromis și cred că avem toate șansele să ajungem la um, un astfel de compromis uh, cu privire la aceste articole. Săptămâna viitoare voi lua legătura cu colegii și dacă e necesar voi mai reacționa, voi mai organiza încă un raportorilor fictiv. În orice caz voi încerca din toate puterile să elimin toate controversele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru mm, munca deosebită pe care a făcut-o. Și, într-adevăr, nu cred că sunt departe de un compromis acceptabil. Însă, aș vrea totuși să revin asupra acestui rol al uh, reprezentanțelor uh, delegațiilor Uniunii Europene. Am spus și înainte, trebuie ca această protecție socială să fie eficientă, să existe, să fie bine coordonată, iar această directivă are ca obiectiv să permită cetățenilor să se bucure pe deplin de dreptul lor de protecție consulară și tocmai în acest sens am înaintat amendamentele pe care le-am uh, depus. În situații de criză este evident indispensabil să existe o coordonare eficientă și o împărțire a sarcinilor între statele membre și în acest punct de vedere sunt uh, total de acord ca reprezentanța Uniunii Europene să asigure coordonarea uh, și asistența și împărțirea protecției dar în acest sens nu am înțelege decât parțial din partea doamnei raportor. Însă am o preocupare în ceea ce privește aceste delegații și anume la nivelul uh, respectării drepturilor cetățenilor care, cetățenilor, cetățenilor care sunt incluse în Cartea Drepturilor Fundamentale. N-am nicio garanție din textul pe care îl intați că, de exemplu, cuplurile de homosexuali vor fi, într-adevăr, uh, uh tratate într-o manieră demnă și respectabilă în toate uh, statele membre, pentru că uh, în uh, statele respective legislația nu prevede această protecție și în, din, din acest punct de vedere, constat că uh, propunerea pe care o faceți, cu care sunt în mare de acord și nu suntem departe de un acord, nu acordă suficiente responsabilități în ceea ce privește astfel de aspecte. Și mi s-ar părea important să existe astfel de dispoziții și așa cum um, până la urmă vrea să se lase uh, asistența uh, consulară reprezentanților statelor membre. Nu văd de ce n-ați putea să mergem mai departe, să, cum, să acordăm uh, reprezentanții Uniunii Europene și competențe consulare. Uh, acum am putea avea ocazia să dea o, um, un rol mai important delegaților care să se bucure pe deplin de acest uh, rol. Uh, și noi ca Parlament ar trebui să vedem ca orice uh, astfel de măsuri de integrare ar trebui să fie exploatate o modalitate de a integra o, o protecție mai europeană și de consolidarea securității europene. În plus, dacă această protecție um, consulară ar fi acordată um, delegaților, am mai spus acest lucru, am revenit uh, de mai multe ori și o să revin atâta timp când n-am această garanție. Deci aici văd niște probleme am avea astfel garanția că drepturile fundamentale vor fi respectate. Și revin acum la întrebarea pe care am pus-o în cadrul discuțiilor anterioare și am vrea, aș vrea să primesc uh, niște garanții în acest uh, uh, punct de vedere. Eu sunt sigur că ambasadele și consulate tuturor uh, statelor membre ar vrea să se asigure că li se asigură uh, cuplurilor de același sex și membrilor familiilor acestea toate drepturile uh, fundamentale și eu nu văd în acest text garanția absolută în astfel de situații și tocmai de aceea uh, so, aș solicita ca delegația Uniunii Europene să poată joace un rol mai important, pentru că acolo chiar am fi sigur că aceasta ar asigura respectarea drepturilor fundamentale. Când e vorba de delegații statelor membre, nu prea avem aceeași garanție în toate situațiile posibile pentru că anumite guverne europene au viziuni diferite referitoare la drepturile fundamentale și mai ales astfel de chestiuni și aș avea temeri destul de um, uh, bine fundamentate în acest sens. Am putea să mai discutăm mai mult și cred că vom găsi cu siguranță mijloacele astfel de a obține o astfel de asigurare, de garanție. Și sunt destul de realist încât să-mi dau seama că nu putem să avem, de exemplu, un format sau un sistem uh, Uh, prea extins uh, și un rol important pe care să-l acordăm delegațiilor, însă atunci când e vorba de consulate sau de ambasade ale statelor membre care în mod evident nu și intențional nu au uh, în legislație niște prevederi care să transpună drepturile fundamentale, atunci cred că ar trebui să găsim totuși o soluție uh, Bineînțeles că sunt uh, deosebit de flexibil, sunt uh, uh, mulțumit de munca pe care ați făcut-o, o salut și voi încerca să ajungem cât se poate de repede la un acord. Mulțumesc, asta vreau să spun. Merci, merci Michel. Mulțumesc, domnule Michel. Mulțumim pentru această contribuție. Acum mai sunt și alți membri care au dorit să ia cuvântul. Dacă nu, dau cuvântul comisiei. Comisia nu e de față. În acest caz, dau din nou uh, cuvântul doamnei Bauer pentru a închide discuția. Trebuie să mai menționez de asemenea că adoptarea proiectului de raport uh, se va desfășura pe 19-20 septembrie la următoarea reuniune a Comisiei Libe. Doamna Bauer, aveți cuvântul. Thank you, uh, for the possibility. Mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi dați de a reacționa la propunerile distinșilor mei colegi. Am menționat și mai devreme că există o contradicție între definițiile membrilor familiilor. În directiva 38 se regăsește o definiție care include și cuplurile căsătorite de același sex. Însă, pe de altă parte, să implicăm aceste definiții, să le luăm în considerare în text, aduce anumite riscuri și pentru alte categorii de persoane. Am menționat, de exemplu, uh, resortisanții țărilor uh, terțe care au peste 21 de ani și aceștia sunt membri de familie, dar din punctul de vedere al acestei directive, dacă folosim definiția um, menționată în această directivă 38, ei bine, aceștia nu vor fi acceptați ca membri de familie. Oricum, cred că puteți observa că am repus pe masă aceste definiții, le-am reintrodus în text și sunt convinsă că vom găsi compromisuri pentru uh, aceste definiții și pentru acestea. Aștept cu interes să ajungem la niște soluții corespunzătoare, nu doar pentru aceste chestiuni, dar și pentru celelalte pe care le-am menționat, cele referitoare la apatrizi, de exemplu, și pentru refugiați. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Bauer, iată, cred că este suficient pentru moment Discutarea um, acestui raport va avea loc la următoarea reuniune a um, Comisiei Live pe 19 septembrie. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o revenire um, la muncă în acest semestru de toamnă cât se poate de bună. Mulțumesc!